So, good afternoon, dear colleague. Bună, bună ziua, dragi colegi. Este foarte frumos să vă pot ura bun venit la acest maraton al uh, Comisiei pentru Petiții. Am început uh, ieri, am continuat această dimineață, continuăm și în această după-amiază și astăzi am deosebita plăcere de a-i ura bun venit domnului prim vicepreședinte al Comisiei, Franz Timmermans, pentru un prim schimb de opinii cu deputații în cadrul dialogului structurat și ne bucurăm să avem propriul nostru comisar dedicat muncii Comisiei PETI împărtășind valorile noastre, uh, abordând problemele concrete ale cetățenilor de pretutindeni și făcând asta într-un mod sistematic. Deci avem foarte multe valori partajate. Și vreau să vă spun foarte pe scurt că la Comisia PETI avem foarte multe chestiuni de mediu, de drepturi fundamentale, Drepturile copiilor, drepturile electorale, e vorba de cetățeni care nu au voie să voteze când sunt în străinătate, în alegerile naționale sau în noul stat de reședință. Asta este situația, mai ales în Regatul Unit, dar și în Danemarca. Va veni referendumul și acesta a dus la mai multe petiții și uh, legile electorale ne interesează legate la cazurile de, lim- de cazurile de limbă. Am primit și petiții cu privire la imigrație și refugiați. Este un subiect destul de nou pentru Comisia PETI din 2015, bineînțeles legat de numărul impresionant de imigranți care au ajuns pe malurile noastre. Deci, în relația noastră cu Comisia, dumneavoastră ați promis că veți răspunde petițiilor în termen de trei luni. Ne bucură acest lucru. But we are working on it. Um... E un lucru care în continuare n-a fost pe deplin atins, dar uh, e în lucru și suntem extrem de recunoscători pentru acest schimb de opinie. Acestea fiind spuse, vă dau direct cuvântul. Uh, let me say that um, If I look back at the last... Mulțumesc, doamnă președintă. Dacă ne uităm la situația în comparație cu anul trecut, vedem că s-au realizat multe și vreau pentru asta să mulțumesc Comisiei dumneavoastră și dumneavoastră personal pentru faptul că ați reînsuflețit munca acestei comisii și în relație cu Comisia Europeană. Așa cum ați spus, încă nu ne-am conformat în totalitate la propriile angajamente de a răspunde fiecare petiție în termen de trei luni, însă uh, ne îndreptăm și spre acest deziderat și mă angajez că vom face acest lucru în toate cazurile, deși uneori avem de-a face cu situații extrem de complicate. De ce este atât de importantă pentru mine activitatea Comisiei Petiții? În primul rând, pentru că acestea se numără printre puținele instrumente pe care le avem pentru contact punctual și direct cu cetățenii europeni pe chestiuni foarte apropiate de aceștia. De exemplu, când consideră că drepturile le sunt încălcate sau dacă au un aspect de promovat. Dacă ne uităm la petiții Dintr-o perspectivă generală, constatăm că există anumite structuri care poate că uh, n-ar fi fost identificate dacă nu aveam comisia petiții. Deși uneori suntem de părere că identificăm astfel de structuri, de tipologii și așa mai departe, există cazuri concrete care uh, au dus la structurarea acestor structuri, la formarea acestor structuri, mai ales în ceea ce privește chestiunile de mediu. Știm cum a fost situația cu aeroportul acela faimos din Franța. Într-adevăr, am reușit să ajutăm Franța să evite o greșeală datorită petițiilor pe care le-am primit pe acest subiect. Sigur că există anumite domenii care, după părerea mea, sunt extrem de importante și care au legătură cu activitatea dumneavoastră, drepturi fundamentale, durabilitate, mediu, transparență. Este un subiect pe care vreau să-l menționez. În contextul respectiv, aș vrea, dacă îmi permiteți, să vă invit să îi informați pe toți cei cu care intrați în contact că deocamdată este un procesul de consultare pe Registrul pentru Transparență. Sper că veți reuși să vom reuși să ajungem la un acord între instituții pentru creșterea transparenței. Consultările publice care se desfășoară în momentul de față ne vor ajuta în acest sens și de aceea ar fi bine să diseminați această informație. Și în încheiere, doamnă președintă, Vă stau la dispoziție. Sunt, într-adevăr, comisarul pentru domeniul dumneavoastră. Trebuie să păstrăm legătura. Spuneți-mi ce credeți că nu se desfășoară așa cum trebuie și o să încerc să mă ocup de asta. Și, în continuare, vreau să vă spun că primim petiții pe care, pentru care nu avem instrumentele necesare de acțiune. Adică nu există competențe europene și uneori asta duce la uh, frustrări în rândul petiționarilor. Evident că dacă ai o problemă concretă, nu te aștepți ca cineva din Bruxelles să spună nu noi suntem competenți, ci statul membru. Și deși acest lucru se întâmplă adesea, vă poate totuși oferi oportunitatea să interacționați cu statele membre pentru a rezolva o parte din aceste probleme. De exemplu, legea electorală regională, locală este de competența statelor membre, nu europeană. Dar dacă primim plângeri în mod consecvent cu privire la utilizarea limbilor în alegeri și așa mai departe, cred că trebuie să dialogăm cu statele membre pentru a le ajuta să rezolve această situație. Mulțumesc și acum aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, așa cum am stabilit la reuniunea coordonatorilor, dau cuvântul coordonatorilor și apoi celorlaltor membri până la ora 4, deci încercați să fiți succinți. Also, vielen äh, Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Ați spus foarte clar că sunteți comisarul nostru și ne bucură acest fapt. Deja este o primă declarație și uh, spun și eu că s-a îmbunătățit cum operarea, chiar simțim asta, ceea ce ați uh, subliniat chiar dumneavoastră. Am prezentat, am, mă prezint și eu în fața noastră cu câteva dorințe însă. După cum ați spus și dumneavoastră, comunicarea între Comisia PETI și Comisie, respectiv statele membre, este importantă. Am stabilit uh, un termen care e respectat. Cum am putea îmbunătăți lucrurile? Problema mea este următoarea. Când vin răspunsurile, acestea nu sunt complete din perspectiva noastră. Se prea poate pentru că noi avem o poate ca deputați altă viziune asupra lucrurilor. Am putea să cădem de acord asupra întrebărilor care sunt importante din perspectiva noastră ca să nu mai avem acest parcurs că vine răspunsul la PETI, nu este complet, uh, e trimis totul înapoi la comisie. o chestiune care, de care ne-am putea scuti. Și apoi uh, mi-aș fi dorit uh, să ajungem la un numitor comun, noi, uh, dumneavoastră, Comisia și Secretariatul, despre ce înseamnă o petiție admisibilă și inadmisibilă. Ne tot certăm pe acest subiect la Comisia noastră poate găsim un consens în așa fel încât să nu ne mai batem capul cu petiții inadmisibile ca să ne scutim de această muncă și să ne concentrăm asupra muncii adevărate. Adesea mi se pare că comisia este de altă părere, dar nu spune acest lucru foarte pe șleau, pentru că aplică un tratament echitabil, dar uneori ne parvin niște petiții care sunt absolut inadmisibile. Mm, dacă mi-a expirat timpul, mă retrag. Voiam doar să mai spun că mi-aș dori să discutăm și despre procedura de încălcare a obligațiilor. Dacă ea este pe rol, atunci să fim concret informați. Și un alt subiect, al patrulea pe care ați menționat, domnule comisar, câteodată avem dorințe de modificare a legii. Ajungem la un plafon și spunem că lucrurile nu ne mai convin așa cum sunt, deci am vrea să modificăm legislația. Am putea întreține o mai bună cooperare și aici? Știu că putem avea în vedere articolul 46 al, din regulamentul procedură al Parlamentului pe care îl putem invoca. Ne-aș dori însă și la acest capitol să avem o mai bună cooperare dacă e nevoie mai ales de amendări legislative și poate că am reușit să ne descurcăm mai repede printr-un dialog uh, echitabil decât uh, să uh, batem calea cea mai lungă. Îmi pare rău, am vorbit mai mult, dar iată, am parcurs toate întrebările care mă preocupau. Mulțumesc! Mulțumesc. Coordonatorul SND nu este aici, dar uh, dau cuvântul doamnei Besera. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, domnule Timmermans, pentru prezența alături de noi din nou. Sunteți comisarul nostru, sună foarte bine. Eu am câteva întrebări foarte concrete. Două dintre ele se referă în mod concret la aspecte care deja au fost comentate aici, și anume cum trebuie să sub, să monitorizăm situația încălcării drepturilor cetățenilor și a răspunde așteptărilor lor, pentru că în multe cazuri um, ei au de suferit de pe urma interpretării restrictive a articolului 51 din Carta Drepturilor Fundamentale. Este un cadru extrem de amplu al petițiilor care ne vin pe acest subiect al încălcarea drepturilor fundamentale. Unele dintre ele au legătură cu utilizarea limbilor în statele membre. Ați, știți situația Bulgariei. Codul electoral cere ca în campanii să se folosească doar limba bulgară și acest lucru poate avea un impact grav asupra libertății la exprimare consacrată în tratat, precum și dreptul cetățenilor de a primi informații într-o limbă pe care să o înțeleagă, având în vedere că e vorba de a hotărâ cine să-i conducă. La fel și în cazul persoanelor cu incapacități vizuale, 30 de milioane de europeni așteaptă în continuare să se semneze mm, tratatul de la Marrakech de către Uniune. Comisia a prezentat propunerea Consiliului. Există șapte state membre însă care blochează această ratificare, printre care Germania, Regatul Unit, Italia și am vrea să știm ce atitudine, ce va face concret Comisia în acest sens. Și apoi, în ceea ce privește acest cadru al interpretării articolului 51, cred că este necesar să avem o interpretare mai amplă a modului în care putem să ne uh, exercităm în mod adecvat noi aici în petiție, în Comisia Petiții, uh, dreptul nostru de a răspunde cetățenilor la petițiile lor. Și apoi, un aspect extrem de important pentru cetățenia europeană, având în vedere problema supranațională, cum este terorismul jihadist cu care ne confruntăm. În săptămâna cu 14 aprilie, când am aprobat directiva PNR, dumneavoastră ați spus că este necesară o mai mare cooperare, că trebuie să facem schimb de informații strategice în mod mai structurat pentru a putea combate terorismul. Cred că această directivă este un pas inițial pentru un mai bun schimb de informații și cred că trebuie să continuăm cu măsuri luate în acest sens. Sunteți de acord cu afirmația domnului Avramopoulos că, care ne spunea că toate măsurile pe care le adoptăm trebuie să ducă la crearea unui sistem comun de informații strategice și câte, ce putem face pentru a facilita schimbul de informații prin intermediul unor informații așa de consistente cum este RAN, rețeaua pentru sensibilizare față de radicalizare. Mulțumesc! Mulțumesc! Soledad Capezon acum. Mulțumesc. În primul rând îmi cer scuze că nu am putut să fiu aici încă de la început. Mulțumesc domnului Timmermans pentru prezența alături de noi, pentru că astfel putem avea un schimb de opinii. Întotdeauna am impresia că părerile noastre sunt bine primite, dați dovadă de deschidere. Domnule Timmermans, acceptați și primiți tot ceea ce vă spunem și de aceea vă mulțumim. Întrebările mele au legătură, în primul rând, cu activitatea Comisiei Petiții, evident. Una v-am mai pus-o deja, dar Cred că nu e rău să continuăm să insistăm pentru că noi ne ocupăm de asta și anume cum putem să avem proceduri de calitate și când spun asta mă refer la cum putem să ne asigurăm că răspunsul dat petiționarilor pentru că trebuie să implicăm toate instituțiile, nu doar Parlamentul, deci că răspunsul este pe măsura așteptărilor. Implicăm Consiliul, statele membre pentru a putea da cetățenilor un răspuns la timp și un răspuns într-o formă adecvată. E posibil să avem o procedură prin care să stabilim niște garanții că lucrurile vor decurge bine? Și nu știu dacă Comisia consideră că, de exemplu, în cadrul unei mai bune reglementări discutate în prezent, am putea include ceva avem un dialog stabilit la nivelul Parlamentului și încercăm să ne asigurăm de acest lucru, dar vreau să știm dacă și Comisia se ocupă de asta. Apoi, o altă dezbatere care este deschisă încă de la începutul acestui mandat se referă la domeniul de acțiune. Care sunt competențele în concret ale Uniunii Europene pentru ca cetățenii să știe cu exactitate uh, ce petiții sunt admisibile și care nu? Și noi, la rândul nostru, și noi trebuie să putem ști același lucru. Aici este vorba de flexibilitate, și ceea ce înseamnă să-i ascultăm pe toți cetățenii, dar până la urmă trebuie să le dăm și un răspuns. Pentru ei este foarte important să avem o perspectivă cât mai largă posibil ca să ascultăm pe toată lumea și să clarificăm aceste aspecte. Și apoi subiectul copiilor. Deja de un an lucrăm la asta, la acest subiect, care este unul relevant pentru că este un domeniu pe care trebuie să dăm răspunsuri concrete și anume cum să includem copiii. Ne ocupăm de drepturile lor și uh, problema este că pe, copiii nu au capacitatea juridică necesară pentru a apela la instituțiile europene sau naționale, dar oricum noi vorbim aici de instituții europene. Acesta este deci un domeniu pe care trebuie să-l explorăm și mi-ar plăcea dacă ați putea să ne spuneți o idee cu privire la modul în care putem să implicăm pe copii la nivelul Uniunii Europene pentru a le auzi vocea și pentru a putea să le garantăm drepturile. Thank you, Margaret. Mulțumesc, doamna Ocan, acum. Îmi cer scuze. Mulțumesc pentru prezență, domnule Timmermans. Mă bucur să vă revăd V-am scris pe Twitter cu câteva ore în urmă, dar nu știu dacă ați observat. Am informații bune în ceea ce privește puncile din plastic din țara dumneavoastră și am apreciat acest lucru. A fost un succes în țările de jos. Intervenție din sală fără microfon a domnului comisar. Da, voi face acest lucru pentru că este foarte important și aici eu vreau să mă refer la bună administrare la nivelul ombudsmenului. Vreau să vorbesc despre conflictul de interese. Cred că încă suntem departe de a ne asigura că avem un sistem fiabil, fără conflicte de interes. Văd o creștere dramatică la nivelul EMA. Nu discutăm aici, dar sunt sigur că dacă ați merge în EMA pentru a vedea legătura cu industria de acolo și UE, ați fi șocat. Uh, au fost aduse critici în EFSA, dar trebuie să ne asigurăm și să clarificăm și în țara mea că este dificil să arăți că nu e suficient să faci o declarație de conflicte de interese. Trebuie să vedem dacă sunt oameni de ce, dacă îți plătești taxele și așa mai departe. Nu trebuie să existe niciun conflict de interese și trebuie să fim foarte fermi aici pentru că asta uh, cred că ar avea un impact negativ foarte mare asupra încrederii în sistem. Uh, și acest lucru trebuie să fie prezentat ca atare în legislație. și aveți accesul la justiție în programul dumneavoastră de lucru, cum se regăsește și în um, convențiile mai vechi. Convenții de care eu sunt foarte mândră pentru că vorbesc despre transparență și așa mai departe. Singura parte care nu este implementată sistemului este accesul la justiție. Și vreau să știu ce s-a întâmplat cu această legislație. Dacă lucrurile evoluează astfel încât uh, cetățenii să înțeleagă faptul că îi luăm în serios. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Să vedem cine urmează. Doamna Albiol. Muchas gracias. Mulțumesc. Eu am două întrebări referitoare la două subiecte care uh, au fost abordate de mai multe ori în Comisia de Petiții. Pentru o parte, TTIP cu Statele Unite, pe care am primit multe petiții referitor la lipsa de transparență, la faptul că negocierile sunt făcute în spatele ușilor închise și un, mai ales în comisia noastră în care trebuie să ascultăm pe cetățeni, uh, Ah, există cetățeni care se adresează Comisiei Europene și care ne spun că se lovesc de un zid, cum s-a întâmplat cu inițiativa cetățenească europeană, care a strâns peste 30 de milioane de semnături ah, cel mai mare număr de semnături în istorie și care a primit un răspuns negativ din partea Comisiei. Am primit foarte multe petiții în acest sens și am vrea să știm dacă domnul Timmermans știe ah, dacă se reformulează acum acest regulament al inițiativei cetățenești, dacă da, cum și ce răspuns putem da cetățenilor. Apoi am primit multe petiții referitoare la expulzarea cetățenilor comunitari din Belgia, de exemplu, care între 2003-2014 a expulzat peste 4.000 de cetățeni comunitari, dintre care 400 spanioli, încălcând directiva 438 privind dreptul la rezidență, este un subiect extrem de important pentru că are impact asupra puținelor elemente aduse de Uniunea Europeană, libera circulație și dreptul la ședere. Am vrea să știm dacă aveți informații în acest sens și în încheiere, și aici termin, vreau să mă refer și la competențe și la drepturile fundamentale. Răspunsul pe care l-am primit din partea Comisiei Europene ne spune că este vorba de competențe de stat și Comisia Europeană nu are competențe în acest domeniu. Însă întrebarea este următoarea. Comisia Europeană are competențe în ceea ce privește recomandarea către statele membre care fac reduceri în domeniul politicilor sociale, educație, servicii medicale, pensii și așa mai departe. Sunt reduceri recomandate de Comisia Europeană și au impact asupra oamenilor, dar dacă e să-i ajutăm, atunci nu mai avem competențe. De exemplu, ieri am discutat despre accesul la locuințe. Și Comisia Europeană a spus că aceasta este competența statelor, politica locuințelor și că nu poate face nimic. Dar aceeași comisie a făcut presiuni și a obligat Grecia să-și schimbe legile astfel încât să poată facă economii la nivelul alocațiilor pentru locuințele sociale. Deci cum e cu competențele astea? Când există, când nu? Nu le avem când e vorba de apărarea drepturilor fundamentale, mai ales. Mulțumesc! Mulțumesc. Am ascultat cinci membri ai comisiei și acum dau cuvântul domnului comisar. Puteți să răspunde la ce doriți. Uh, da, o să încerc să răspund la toate întrebările, dacă mi-e permis, foarte repede. Iar dacă răspunsurile nu sunt complete, atunci informații-mă, vă rog frumos, și dacă reușim să îmbunătățim sistemul foarte bine de pe partea mea. Dacă putem avea un dialog între secretariatul noastră și noi, nu știu foarte bine, dar aștept cu nerăbdare să vedem. Pentru că suntem foarte aproape de a închide lacuna cu timingul și n-aș vrea doar să facem asta, ci Aș vrea să răspundem satisfăcător la întrebările noastre. Uh, what I can do on what is admissible and unadmissible, I think at the end of... Deci, cu privire la petiții admisibile și inadmisibile, până la urmă niciodată nu va fi o chestiune clar tranșată. Dar uh, atitudinea mea este că dacă e vorba de cazuri individuale, și dacă ni se adresează niște persoane, atunci eu, cel de la comisie, vreau să fiu cât mai uh, permisiv, mai ales dacă e vorba de probleme specifice al unor cetățeni. Cu tot respectul față de doamna Albiol, unele dintre aceste lucruri sunt prezentate ca fiind uh, o petiție, dar sunt campanii organizate masiv și sunt mii și mii de texte identice pe care le primim, cu singura diferență fiind că la semnătură apare numele alte persoane, ceea ce înseamnă că dacă totul este atât de bine și de uh, minunat organizat, intenția mea care este? Uh, intenția mea de a respecta regulile este mai strictă decât dacă am de-a face cu niște cazuri specifice, cu cazuri individuale, niște oameni care n-au încotro să meargă atunci eu am uh, toată compasiunea față de acești oameni. Pentru că dacă primești ceva pe TTIP, mii și mii de petiții, nu ne luăm foarte în serios, într-adevăr, dar înțelegem cumva și faptul că contextul este altul comparativ cu situația unui om care trăiește lângă un aeroport și vede cum se schimbă lucrurile și se întreabă, dar drepturile mele, proprietățile mele, mediul în care trăiesc, mediul înconjurător, deci pentru mine lucrurile nu sunt uh, albe sau negre, ci e vorba de măsura umană pe care o aplicăm lucrurilor și pe care trebuie să o avem în vedere, mai ales că sunt oameni care nu au un acces atât de facil la marile campanii, la organizațiile mari care pot să militeze pentru drepturile lor. De aceea este uh, uh, specială Comisia PETI, pentru că e diferit față de a face lobby pe lângă EMV. De aceea este foarte bine să sprijinim acest rol al Comisiei PETI și de aceea eu vreau să fiu cât mai indulgent față de ce e admisibil și ce nu. Acum, întrebarea dacă în baza a ceea ce obținem noi, începem o procedură de încălcare. Păi mă gândesc că veți fi informații rapid, dar dacă nu se întâmplă asta, vom uh, veghea la respectarea acestui uh, lucru, pentru că trebuie să știți ce acțiuni juridice au fost întreprinse. Ceea ce vește schimbarea legilor. Dacă constatăm că există un tipar, atunci da, putem face noi propuneri și în noul acord pe care îl avem astăzi cu cele trei instituții despre better lawmaking, o mai bună legiferare, uh, putem spune că și această experiență poate fi uh, încadrată în platforma Refit, în uh, tabloul de bord pentru control, ca să existe o interconectare la diferitele instrumente. Și Parlamentul însuși poate să se uite puțin la propriul rol față de aceste instrumente pe care le avem la ora actuală. Acum, cu privire la interpretarea articolului 51, vreau să mă refer puțin la acest uh, aspect. Voi vorbi mai ales cu doamna comisar Iurova, să văd încotro unde ne aflăm. Pentru că ați menționat de mai multe ori subiectul în fața mea și eu doresc să analizez lucrurile îndeaproape dacă interpretarea nu este cumva prea restrictivă la articolul 51 și atunci ce să facem? Doamna comisar Iurova este foarte angajată și să sperăm că vom veni cu câteva idei bune, dar uh, mai întâi va trebui să analizez problema. Cu privire la Marrakesh, Comisia vrea o implementare rapidă a tratatului. Am făcut o propunere către Consiliu în acest sens pentru ratificare. Am blocat-o la Consiliu, s-a blocat la Consiliu din cauza competențelor externe. Am cerut Curții de Justiție să-și exprime opinia Propunerea noastră de ratificare însă rămâne valabilă și sperăm ca tratatul să fie ratificat cât mai repede cu putință. În acest sens, pregătim și proiectul legislativ necesar pentru a implementa totul la nivelul legislației europene. De îndată ce îndepărtăm blocajul, așadar, să trecem rapid la etapa implementării, urmând a vă prezenta totul la momentul potrivit. Partajarea unor informații secrete este un lucru sensibil din numeroase motive. Avem și situația teroristă din Europa care arată că lipsa cooperării în acest domeniu ne slăbește răspunsul. Teroriștii n-au nicio problemă să se deplaseze dintr-un stat într-altul. Și subliniez ce spunea Dimitris Avramopoulos. Cred că dacă ai un sistem bun de partajare a acestor informații cu niște garanții judiciare și cu un sistem democratic uh, de verificări, atunci drepturile cetățenilor vor fi mai bine protejate. Mult mai bine decât în situația bizară în care ne aflăm acum. Să îmbunătățim așadar partajarea informațiilor secrete, dar într-un mod corect, cu verificări și cu păstrarea echilibrului, cu recurs uh, judiciar, și cu respectarea unor norme legislative în vigoare și care trebuie, la care trebuie să se vegheze la nivel național, dar și la nivel european. Sunt de acord că unor răspunsul nostru este încet, mai încet decât ar fi necesar. Asta și pentru că statele membre bat apa în piuă încerc să profit de un viitor uh, Consiliu de Afaceri Generale pentru a discuta exact despre problema Comisiei PETI. Să vedem cum să facem ca statele membre să ofere un răspuns mai rapid. Voi încerca să-i determin pe cei de la Consiliu și-și asume puțin răspunderea față de acest subiect și să facem un fel de sensibilizare politică în jurul lui. Doamna Cabeson a menționat aici un subiect uh, destul de relevant. Deja m-am referit la ce este admisibil versus inadmisibil. În ceea ce vește problema copiilor, Într-adevăr, încercăm să facem un mai bun flux informațional între statele membre, dar nu putem să obligăm pe nimeni. În mod absolut întâmplător, am avut o discuție îndelungă cu colega mea, doamna Iurova, în această dimineață chiar pe acest subiect, pentru că vrem să discutăm despre protecția copilor din numeroase motive. În Europa e un subiect important. Doamna Iurova va chiar veni la Parlament cu acest subiect. Nu neapărat uh, cu accentul pe cazurile de adopție. În general, uh, mai ales cu criza migrației, vedem cât de tare suferă copiii și femeile, mai tare decât oricine. Iar noi trebuie să luăm acțiune în acest sens pentru ca acești oameni să fie mai bine protejați de autoritățile naționale. Și oriunde vom putea, vom încerca să stimulăm asta. Eu, unul, sunt îngrijorat de situație. Uitați-vă la ce se întâmplă cu minorii neînsoțiți în Europa și ce tratament li se aplică acestora. Să veghem puțin la respectarea drepturilor lor, dar mai este vorba și de reîntregirea familiei. Sunt uh, chestiuni uneori greu de realizat. Și mai ales copiii suferă dacă noi <laughs> nu ne descurcăm bine. Deci uh, suntem acolo pentru a ajuta statele membre să facă bine. Cu privire la conflictul de interese. Așa cum am spus, să începem cu sporirea transparenței la nivelul tuturor instituțiilor. Eu sunt sigur că veți fi un susținător aprig al meu dacă vom face asta, dar mai sunt multe de făcut și aici, în propriul parlament uh, al dumneavoastră, dacă îmi permiteți să fiu atât de îndrăzneț, pentru că în continuare, în ceea ce știți nivelul de transparență, n-am ajuns la parametrii optimi. Transparența nu înseamnă chiar același lucru cu a um, analiza conflictul de interese, dar este un punct bun de pornire, pentru că transparența deja ne ajută să identificăm uh, anumite probleme. În ceea ce privește accesul uh, la servicii în justiție și inițiativele pe care ni le vom asuma, sper ca până la finele acestui an să venim cu inițiativa pe care o cereați. Cu privire la inițiativa cetățenească, știți că facem o evaluare a instrumentului. Eu, unul, cred că este un instrument mult prea valoros pentru a-l lăsa așa cum este acum. Trebuie să-l îmbunătățim, am discutat deja de mai multe ori despre asta cu Parlamentul. și eu sunt angajat să fac din acest instrument și un, mai mare, un, un și mai mare succes. Există însă în continuare constrângeri în uh, tratat în ceea ce privește măsura în care putem uh, utiliza acest instrument. Respect însă faptul că cetățenii spun de acord cu tratatul, dar pe noi unii ne îngrijorează anumite lucruri și noi vrem să ne înaintăm inițiativele ca cetățeni. Comisia însă, ca și garant al tratatului, nu poate depăși sfera pe care o conferă tratatul. Acestea fiind spuse, însă, regulamentul ar putea să ne ofere posibilitatea de a îmbunătăți anumite aspecte care au, uh, s-au dovedit a fi problematice. Și mă opresc cu comentariile mm, acum. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, spune președinta. Vom continua cu intervențiile din sală. Aproape toată lumea vrea să intervină. Vreau frumos să vă limitați la câteva minute. În numele ECR dau cuvântul domnului Marias și apoi domnului Kirkos. Κυρία Αντιπρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Domnule vicepreședinte, bun venit în cadrul comisiei noastre. Vreau să vă aduc în atenție un aspect pe care l-am adus uh, în atenția Parlamentului și în plenară, însă n-am reușit să obținem uh, atenția cuvenită. Este vorba despre rolul comisiei în cadrul uh, troicăi, pentru că comisia este una dintre părțile troicăi, negociază cu anumite state membre și e clar că sunt anumite decizii care uh, se regăsesc uh, în aceste memorandumuri de înțelegere la care a luat parte și Comisia. Adesea am spus că aceste memorandumuri de înțelegere încalcă drepturile uh, omului. Aceste drepturi sunt protejate de Carta Drepturilor Fundamentale. În engleză răspunsul Comisiei. Intergovernmental Agreement, meaning the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 Însă, lucrurile nu stau tocmai așa, pentru că aceste memorandumuri de uh, înțelegere uh, conțin și uh, decizia ale ECOFIN. Ori ECOFINul ia decizii în baza legislației europene. Comisia ia parte la aceste negocieri, este de acord cu memorandumul de înțelegere, după care ECOFINul în sine va modifica acest uh, memorandum de înțelegere transformând într-o decizie ECOFIN, ceea ce face să avem practic o decizie a Uniunii Europene. Prin urmare, mă întreb, Uniunea Europeană, ca participant la procedurile de negociere pentru aceste memorandumuri, cum a fost în cazul Greciei, poate să ia deci, decizii care să încalce drepturile omului? Astfel de decizii sunt, de exemplu, reducerea salariilor, reducerea pensiilor, la care pensionarii au uh, drept, uh, reducerea accesului la serviciile medicale, la medicamente și așa mai departe. Sunt deci chestiuni pe care trebuie să le analizăm în esență, care este aici rolul Comisiei Europene. Și asta pentru a nu avea uh, de-a face cu încălcarea legislației europene prin aceste memorandumuri de înțelegere. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul Kirkos are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să urez bun venit domnului Timmermans uh, aici. Mă bucur pentru că este responsabil pentru uh, uh, dezvoltarea regională de asemenea. Știți, în Grecia avem probleme și economice, dar și cu poluarea apelor. Din 1988 încoace, noi plătim 20 de euro pe zi în baza codeciziei pentru uh, gropile de gunoi ecologice. Noi uh, suntem o țară uh, care a fost uh, limitată în acțiunile sale prin acest memorandum uh, de înțelegere, uh, cum spunea și colegul meu. Aceste uh, gropi de gunoi ecologice au fost uh, uh dezasamblate în baza unor uh, programe uh, Anii trecuți s-au uh, pus deoparte 2,5 miliarde de euro pentru uh, protecția mediului, un miliard de euro pentru gestionarea de, uh, deșeurilor. Prin urmare, cum consideră Comisia că de data aceasta banii vor fi folosiți bine și nu investiți în proiecte inutile sau inoperabile? astfel încât problemele să persiste. Din 1988 încoace avem aceste probleme, am tot fost acuzați că nu gestionăm bine uh, deșeurile, încă plătim uh, amenzi pentru asta, comisia tot alocă bani, dar noi n-am văzut uh, rezultatele. Ce mecanisme aveți la dispoziție pentru a vă asigura că odată ce avem planul le implementăm? Mulțumesc, domnul președinte. Acum domnul Palceac din partea PP are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, ați menționat uh, inițiativa cetățenilor acum câteva minute. Am o întrebare concretă pe care vreau să vă adresez. Parlamentul a recunoscut uh, cu dezamăgire faptul că Comisia, în conformitate cu documentul uh, său, care urmare rezoluției uh, Parlamentului crede că nu este oportun să lanseze o revizuire a regulamentului uh, ECI, uh, deși Parlamentul a făcut anumite sugestii uh, de îmbunătățire a lucrurilor. Ne puteți explica așadar, stimate vicepreședinte, cum reușim să îmbunătățim în practic această procedură ECI, câtă vreme știm că nu se va produce o revizuire a regulamentului și mă gândesc mai ales la acele aspecte uh, care presupun o operare cu Parlamentul. Vă mulțumesc! Doamna Hazekamp acum. de comisie. Uh, mulțumesc. Aveam o serie de întrebări pregătite pentru dumneavoastră. Dar uh, în prima parte, ați oferit deja un uh, răspuns și m-ați uh, surprins atât de tare încât uh, am dat la o parte toate întrebările inițiale și am formulat altele. Dumneavoastră ați spus că pentru dumneavoastră contează dacă e vorba de un cetățean individual care face o petiție sau dacă e vorba de o colecție de semnături ca urmare a unei campanii organizate. Dacă bine am înțeles eu. Și mă surprinde faptul că eu uh, văd cum vin foarte multe întrebări standard, foarte mult, sunt foarte multe repetiții și sunt petiții care au de a face cu animale, de exemplu, foarte multe. Foarte multe petiții au de a face cu animalele. Și cele mai multe petiții care ajung la noi uh, au de a face cu, de exemplu, uh, uh, inspecțiile la animale, uh, uciderea câinilor în Spania, uciderea uh, maidanezilor în România, transportul de animale, sunt lucruri pe care oamenii de aici le recunosc, subiecte pe care le cunoaștem deja. Chiar în această dimineață a fost reprezentată aici o organizație care adunase un milion de semnături din partea unor europeni îngrijorați de transportul animalelor. Și sunt organizații care iarăși au adunat foarte multe semnături uh, dar și aici, în această dimineață, persoana, reprezentanta organizației respective, era cu lacrimi în ochi pentru că în sfârșit se simțea ascultată, avea speranță. Și acest lucru m-a atins profund, domnule comisar, pentru că uh, se spune că e vorba de niște companii, organizații, de lobbyiști, dar uh, mie nu mi se pare că milionul acela de cetățeni care a sprijinit demersul uh, nu ar avea uh, un interes individual și n-ar fi atinși individual de ceea ce se întâmplă. Faptul că sunt mulți oameni care Faptul că sunt mulți oameni atinși de un subiect arată că este un subiect important. Și până la urmă a primi un răspuns standard, da, într-adevăr nu ține de sarcina comisiei, iar ombudsmanul european a spus de câteva ori că dumneavoastră, ca și garant al tratatului, trebuie să puteți oferi niște răspunsuri mai bine motivate. Apoi, rezultatul trebuie să fie ca aceste petiții cu semnături de zeci de mii să fie tratate mai bine și cu mai multă seriozitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Becker este ultimul intervenient înscris pe lista mea, vă rog. Fără microfon. Ah, äh, Doresc să mă refer la inițiativa cetățenilor și să lansez și eu o idee. E vorba de quorumul de un milion de semnături din șapte state membre e un principiu care trebuie să preîntâmpine prevalarea unor interese particulare. Dar văd că inițiativele care se bucură de succes, și de fapt a fost una <laughs> singură, a prezentat pentru mine o altă problemă. A fost inițiativa cu privire la apă. Eu nu vreau să trăiesc într-un stat fără parteneriate sociale sau fără uniuni sindicale o spun ca și om aproape apro, apropiat economiei. Eu cred că asta ar trebui să stea mm, la baza Europei. Și totuși, o inițiativă europeană cetățenească este un instrument pentru societatea civilă, pentru cetățeni și nu pentru niște instituții uh, politice profund înrădăcinate care, dincolo de orice, au și acces la deciziile politice la nivel național, dar și la nivel european așa cum uh, sunt partenerii sociali, de exemplu. Această inițiativă cetățenească pentru apă, care a avut uh, ca punct de pornire unul legit, o idee legitimă, a avut succes pentru că s-a făcut campanie din partea Uniunii Sindicale Europene. Minunat, însă e până la urmă un abuz față de o inițiativă cetățenească și de aceea aș vrea să discutăm despre problema a, pe de o parte, quorumului împotriva intereselor partidelor Eh, particulare și, pe de o parte, să vorbim eh, împotriva unui abuz care se face prin niște instituții politice care au cu totul și cu totul alt acces la domeniul politic și la domeniul legislativ. Vă mulțumesc! Thank you. I, I also miss Mulțumesc! Doamna Pitera dorea să intervină și ea și apoi uh, să văd dacă am um, ratat pe cineva. Dar nu, nu cred. Doamnă Pitera, Pitera vă dau cuvântul. Pani Przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Eu am o întrebare pentru domnul vicepreședinte. Printre petițiile pe care le luăm în calcul aici, adesea trebuie să ne ocupăm de petiții legate de ocupare. Două îmi vin în minte, ambele uh, ne-au parvenit din Polonia și vizau semnarea documentelor în alb pentru uh, a putea obține un contract de muncă Mie mi se pare sclavie modernă, pentru că e o situație care adesea se aplică persoanelor care nu au o educație foarte bună, ă, persoane care nu pot să înțeleagă dacă ceva este legal sau nu. Pur și simplu li se oferă un contract ă, de muncă dacă semnează contractul în alb. Înainte ă, am avut o întâlnire de a, pentru a discuta aceste petiții, iar eu uh, am adresat o întrebare Parlamentului uh, uh, pentru a vedea dacă drepturile cetățenești sunt încălcate și răspunsul a fost pozitiv. În același timp s-au făcut analize și în alte state membre. Știu că vreo 10 state membre au fost investigate, mai ales state membre noi. Situația a fost îngrijorătoare. Am discutat îndelung aici subiectul, am avut invitat și un avocat implicat în respectivul studiu, care ne-a putut arăta unde anume s-au produs încălcările acestor drepturi. Am avut și reprezentanți eh, în sală din partea comisiei, însă niciunul dintre ei nu a părut să înțeleagă problema sau să încerce să o rezolve. Fac apel la dumneavoastră pentru că aceste mari proiecte europene, sigur, sunt foarte importante, însă sunt mulți oameni în Uniunea Europeană care nu au o educație foarte bună, care nu văd imaginea de ansamblu și cărora le, le pasă de viața lor de zi cu zi. Dacă am putea să le, le arătăm lor că îi putem ajuta eh, rezolvându-le problemele curente, Uh, am uh, putea demonstra că noi nu suntem doar o instituție birocratică, că nu ne ocupăm doar de administrație, ci că suntem o entitate care poate să îi apere în cazul unor proceduri uh, juridice. De aceea aș dori să fac apel la prietenii noștri să se gândească la o propunere, un proiect de propunere pentru a rezolva această problemă, pentru că această problemă a vizat uh, persoanele în speță, uh, însă cu siguranță și alte persoane pe o scară mai largă s-au uh, confruntat cu această problemă și asta de ani încoace. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă președinte. După această rundă de întrebări și răspunsuri, vă dăm cuvântul, domnule vicepreședinte, pentru a răspunde la întrebări și pentru a trage concluzii. Și vă mulțumim pentru toate acestea. Mulțumesc domnul Marias și cu mine am mai avut acest uh, schimb de opinii. Nu e pentru prima dată când discutăm uh, astăzi aceste lucruri. Uneori este greu pentru mine să văd uh, care este legătura între ceea ce spune dânsul uh, și activitatea Comisiei pentru Petiții. Însă știu care sunt părerile lui, că sunt foarte ferme în legătură cu acest subiect. De asemenea, știu că îl respect foarte mult pentru că uh, este în totdeauna în orice dezbatere prezent și angajat și uh, continuă să aducă în discuție acest subiect. Eu pentru asta îl admir. Însă va trebui să-i dau același răspuns pe care i l-am mai dat uh, și până acum și anume că toate programele care au vizat uh, Grecia n-au presupus doar o implicare a troicăi, ci de asemenea uh, au presupus și implicarea și acordul autorităților elene. Și asta uh, pe parcursul mai multor alegeri. Acestea fiind spuse, asta trebuie să zic, acesta este răspunsul formal al comisiei și așa mai departe, uh, noi nu vom putea da noi nu vom uh, putea avea problema uh, creșterii uh, extremismului în Europa, pentru că am văzut că acum milioane de europeni n-au un loc de muncă, se confruntă cu o situație economică dificilă, care nu-și permit îngrijiri de sănătate, care au mari îngrijorări legate de viitorul copiilor lor și așa mai departe. Uh, prin urmare, dacă las deoparte toate opiniile formale pe care le-am tot repetat și eu și domnul Marias, dincolo de toate acestea, avem datoria să subliniem valorile pe care noi le considerăm fundamentale pentru noi. Și asta nu doar pentru că măsuri individuale a unor guverne individuale uh, au afectat aceste valori, ci pentru că în mare, în instituțiile europene putem vedea că um, aceste valori fundamentale sunt uh, criticate de uh, extremiști și de xenofobi. Există aici probleme pentru că criza economică a avut un impact asupra oamenilor și asupra acestor valori. Putem vedea asta și în cadrul crizei migranților. Uh, sperăm că acum suntem pe cale de a rezolva această criză Uh, nimeni nu a putut până acum să rezolve această mare provocare a migrației, uh, pentru că ea va fi una cu care ne vom confrunta uh, mulți ani de acum înainte, însă vom încerca să o controlăm cel puțin. Dacă nu vom reuși să facem asta, pe termen lung oamenii se vor îndepărta de valorile fundamentale din disperare. De aceea știu că aceste lucruri sunt atât de importante. Vom spune din nou că nu suntem de acord în legătură cu afirmațiile dumneavoastră, însă uh, nu e ca și cum n-am fi conștienți că avem o mare problemă creată de criza economică și de efectele sale. Gestionarea deșeurilor în um, Grecia, e bine, cred că de-a lungul decenilor am uh, învățat să fim mai profesioniști când e vorba de acest subiect. Pentru că, deși nu pot să vă aduc argumente de natură științifică, pot să spun că dacă fondurile care inițial erau gândite pentru a uh, lupta cu problema uh, gropilor de gunoi ar fi fost folosiți exact pentru acest obiectiv, nu ne-am fi aflat astăzi în această situație ca să spun uh, lucrurilor pe nume. Deci trebuie să spun că unele lucruri sunt absolut remarcabile astăzi, uh, chiar și pentru uh, oameni uh, în vârstă ca și mine. Însă circumstanțele cooperării noastre cu uh, Grecia, deși au fost dificile, uh, au dus la o cooperare bună. Și sper că pornind de aici vom putea avea un viitor comun. În ceea ce privește inițiativa cetățenească, știți, uh, noi suntem apropiați de uh, poziția Parlamentului, deși nu putem spune că poziția noastră este chiar identică. După dezbaterea pe care am avut-o pe marginea raportului Parlamentului pot să spun că uh, pozițiile noastre sunt foarte apropiate. Putem face foarte multe fără să schimbăm uh, regulamentul. Nu ne-am gândit uh, oricum să facem asta, însă trebuie să uh, fim pragmatici dacă nu există nicio șansă ca un regulament să fie adoptat, atunci uh, trebuie să uh, fim atenți, să nu stricăm ceea ce avem, pentru că riscul este să nu obținem nimic mai bun. Deci împreună Parlamentul și Comisia vor trebui să uh, se îndrepte spre Consiliu pentru a vedea în ce măsură putem obține îmbunătățile pe care ne dorim. Pentru că eu cred că acest instrument poate să fie de uh, mare importanță și pentru viitorul democrației europene, dacă este folosit uh, în conformitate cu scopul pentru care a fost gândit, ca și o inițiativă, nu ca o poziție totală pe care să ne putem baza, pentru că n-am avut de-a face cu un demers legislativ obișnuit care să implice aici Parlamentul și consiliul ca în cazul oricărei alte legi. Am fost surprinsă de comentariile făcute de doamna Hazekamp. Pentru cei care nu știți, doamna Hazekamp reprezintă un partid care se opune oricăror noi inițiative uh, la nivel european. Este un partid uh, care a luptat mult uh, cu reforma constituțională pentru că nu a fost mulțumiți de drepturile animalelor. Când i-am întrebat cum vor fi îmbunătățite drepturile animalelor dacă nu schimbăm tratatul, n-am primit un răspuns. Însă acum, din nou, există o mare opoziție uh, pentru acordul de asociere cu Ucraina uh, din cauza uh, problemelor cu fermele de pui din Ucraina. După părerea mea, respingerea acestui acord de uh, asociere nu va îmbunătăți uh, situația fermieritului uh, uh și a fermelor de pui, mai ales din uh, Ucraina. Dar votanților sunt mulțumiți de poziția pe care partidul a luat-o. Felicitări așadar uh, însă cred că am dreptul să subliniez niște inconsecvențe. Iar dacă apoi doamna mă întreabă Uh, pe mine dacă pot să merg mai departe uh, de legislația care ar putea permite anumite măsuri Comisiei Europene în ceea ce privește drepturile animalelor, ei bine, și această solicitare este uh, bizară. Pentru că acum dumneavoastră credeți că Comisia are deja prea multe competențe, prin urmare de ce aș merge eu dincolo de aceste competențe. Da, m-am distrat reacționând politic la ceea ce a spus dumneavoastră, acum trebuie să reacționez și la ceea ce ați spus din perspectiva drepturilor animalelor. Ei bine, aici suntem de acord. E vorba de ceva uh, ce sute de milioane de cetățeni uh, europeni consideră că este important. Eu chiar cred că îmbunătățirea drepturilor animalelor în Europa, peste tot în spațiul uh, european, pentru că drepturile animalelor sunt parte a societății și a economiilor noastre, Ei bine, cred că acum Uniunea Europeană trebuie să facă niște pași uh, înainte în acest sens pentru că ar putea beneficia de sprijin vas din partea unei mari majorități a societății europene, pentru că Uniunea Europeană evoluează înspre o societate în care animale nu mai sunt văzute ca uh, obiecte, ci ca uh, ființe însuflețite care, uh, neces- care uh, merită un uh, rol uh, important în societățile noastre. Am reacționat a dumneavoastră uh, în manieră politică în legătură cu subiectul adus în discuție, însă dacă este vorba vorba despre drepturile uh, animalelor, orice petiție care vizează aceste drepturi va beneficia de mare atenție din partea Comisiei. Însă ceea ce doream să spun în general și vreau să repet asta pentru a nu fi înțeles greșit, Firește că sunt diverse inițiative majore cu formulări standard care vor primi tratamentul corect uh, și fiecare semnătură um, de pe o petiție este prețioasă și necesită respectul nostru. Însă vreau doar să spun că dacă sunteți parte a unei mișcări atât de vaste de oameni care se pot organiza foarte bine, atunci, uh, practic, dețineți o poziție de putere una mai mare decât dacă ați fi uh, un simplu cetățean european aceste persoane, pentru că uh, uh, sunt pur și simplu persoane fizice, uh, pot să uh, intre în crăpăturile sistemului tocmai pentru că nu uh, sunt însoțiți și de alți cetățeni. Noi trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că oamenii nu au de pierdut pentru că se reprezintă individual. Pentru că dreptul la uh, petiție este un drept fundamental în orice um, democrație bazată pe statul de drept. Este important ca fiecare individ să poată să facă recurs la autoritatea cea mai înaltă în mod direct. Noi Aici dorim să intervenim pentru a asigura că mecanismul funcționează foarte bine. Iar acum, în ceea ce privește contractele de muncă, știți că suntem angajați în calitate de comisie pentru respectarea principiului că toată lumea trebuie să obțină același salariu pentru aceeași muncă prestată, iar sclavia modernă nu este în regulă. Să te folosești de poziția slabă a unor pe piața muncii nu este uh, un aspect tolerabil. Vă promit așadar, doamnă, că uh, mă voi ocupa de acest subiect nu putem abuza de pozițiile anumitor indivizi pentru a crea uh, condiții de sclavie, ne dând drepturi unor lucrători care și-au semnat niște contracte. Însă această chestiune nu este doar de competența Comisiei PETI, cred că avem aici datoria de a îmbunătăți protecția oamenilor aflat, aflați în situații vulnerabile în Europa. Vă mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat și uh, de-abia aștept să ne continuăm uh, dialogul și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte. A fost un privilegiu să vă avem alături de noi în, car- în cadrul dialogului structurat anual și profit de ocazie doar să vă mulțumesc personal, dar să mulțumesc întreg personalului dumneavoastră și fac o declarație fără echivoc în numele comisiei noastre. Cooperarea între instituții s-a îmbunătățit fantastic și este mereu o plăcere să cooperăm cu reprezentanții ai Comisiei Europene pe aceste subiecte. Mai sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar o vom face împreună. Noi însă am uh, pavat drumul și de departe anul acesta suntem mai bine decât eram uh, anul trecut. Mulțumim pentru prezență în această după-amiază și așteptăm cu nerăbdare să ne continuăm uh, dialogul. Mulțumim! Thank you. Okay? So, this brings us to item... Ajungem la subiectul 23 de pe ordinea de zi, petiția 2089-2014, adresată de Luigi Di Stefano, privind arestarea și reținerea a doi pușcași marini italieni în India. Petiționarul e prezent și îi dau cuvântul imediat, preț de 5 minute. Posso? Buonasera. Grazie a tutti per... Bună ziua, mulțumesc tuturor pentru ocazia de a vorbi astăzi în fața dumneavoastră. Am înaintat o petiție referitoare la această chestiune, la acest subiect al celor doi italieni, celor doi pușcași marini italieni, care sunt uh, arestat și reținut în India de patru ani. Sunt expert de analiză judiciară, am 20 de ani de experiență și am dorit să prezint în fața comisiei dumneavoastră noile informații care au apărut în acest caz de când în august 2015 au fost făcute publice de către tribunal pe baza dreptului mării de la Hamburg, documentele judiciare folosite în instanțele din India, care au fost păstrate secrete de autoritățile din India timp de patru ani. Tribunalul mi-a înaintat aceste documente fără nicio limitare a utilizărilor la simpla mea cerere și din aceste documente, vorbim aici despre documente din sistemul judiciar din India, deci din documente rezultă că respectivii pușcași marini italieni sunt nevinovați și ce e și mai grav, această nevinovăție era deja cunoscută de autoritățile din India din a doua zi după constatarea faptelor atunci când au fost efectuate autopsiile. O să fac o scurtă prezentare a documentelor în urma anchetelor foarte complexe la care am participat în sectorul aeronautic, care mi-a permis să dobândesc o experiență consistentă. În prezentarea mea voi face o, un scurt rezumat a tuturor faptelor care sunt prezentate în mod mult mai detaliat pe un site internet special, care este accesibil tuturor pentru că este în limba engleză. Cum vedeți, chiar din seara faptelor, autoritățile din India au aflat că în incidentul de pe Riga Lexie, nava italiană care a fost uh, acuzată de accidentul cu nava de pescuit indiană. Deci între cele două existau 5 ore diferență, distanță. În momentul în care a ajuns în port, a declarat că uh, s-a tras nu la 16.30, ci la 21.30. La al doilea punct avem o pasarelă mediatică organizată de autoritățile din India în a doua zi dimineață, când în portul Goshi s-a dus un fals uh, vas de pescuit în portul respectiv, pentru că adevăratul vas se găsea mult mai departe, astfel încât lumea să aibă această imagine care să certifice vinovăția italienilor. În după amiaza datei de 16 urmează autopsia și din această autopsie, ale cărei rezultate sunt uh, disponibile pe baza legii mării de la Hamburg, a rezultat că gloanțele găsite în corpurile celor două victime nu sunt cele folosite de militarii italieni. Această autopsie însă este făcută secret, este ignorată și după două zile sunt arestați uh, pușcașii marini italieni. Pe 17, deci la două zile după fapte, pescarii confirmă prima uh, versiune într-un interviu făcut public. Îi vedeți în imagine pe toți acești pescari care au descris cum s-au desfășurat lucrurile. Deci pe 17 se confirmă faptul că s-a tras seara în timp ce ei erau în ape teritoriale, deci în mai puțin de 12 mile de costă și nu uh, 20 de mii cum unde se afla nava italiană. O altă probă ignorată de indieni cu privire la inocența marinarilor noștri. Și Respectivul loc al faptei este supravegheat de personal indian care, vedeți că măsoară cu acest metru de croitorie um, urmele de pe nava de pescuit pentru a stabili um, calibrul folosit de, de armelor italiene. E absurd așa ceva. Și pe baza acestui inventar, în urma cărora se conchide că este un calibru de 5,56, deci la zecim de milimetru, sunt arestați uh, militari italieni. Încălcarea dreptului la apărare. Pe 29 februarie 2012, Tribunalul Colam refuză participarea experților italieni la expertiza balistică, aceasta urmând să fie efectuată fără reprezentanți, experți reprezentanței apărării. În orice tribunal al unui stat de drept, uh, respectiva expertiză nu ar mai fi putut fi folosită, ar fi fost nulă. Expertiza balistică italiană este prezentată ca o probă a vinei pușcașilor marini italieni. De ce? De ce? Pentru că odată ce este păstrată în secret, odată ce este disponib- a devenit disponibilă, e suficient să ne uităm pe ea pentru a vedea că glonțele găsite în cei doi pescari sunt aproximativ asemănătoare cu cele aflate în dotarea militarilor din Italia. Deci expertiza indiană, balistică italiană, certifică încă o dată inocența militarilor noștri. Un alt aspect important al expertizei balistice italiene este compatibilitatea stabilită între urmele uh, lăsate de proiectilele care au fost recuperate de pe nava de pescuit indiană și uh, armele italiene. Dar în urma unei simple expertize tridimensionale, se constată foarte clar că și această probă nu face decât să dovedească inocența, nevinovăția italienilor, pentru că acest fragment nu poate preveni din o armă cu calibru 556. Apoi, nava de pescuit, Sant Anthony, după ce a fost analizată de anchetatorii indieni, este redată proprietarului care o lasă să se scufunde. Prin urmare, experții apărării n-au cum să facă la rândul lor uh, investigații pe nava respectivă. Și în acest caz, Și în acest caz, uh, autoritatea juridică um, indiană nu respectă prevederile internaționale. Apoi, locul faptei. În anexa 48, la documentul de acuzare prezentată de tribunal se descrie locul faptei unde poziția și direcția navei italiene este reprezentată cu o eroare de 20 de grade spre deosebire de direcția care a fost certificată pe baza unei alarme automate lansate de nava italiană. Și asta pentru că în poziția adevărată, cea corectă, Uh, respectivele gloanțe ar fi avut ajuns pe partea stângă a navei, pe când, cu poziția greșită, pot ajunge și în dreapta, unde de fapt au fost găsite. Și în Tribunalul Internațional din Hamburg a fost prezentat un document fals pentru a uh, insista asupra vinovăției celor doi. Intervine doamna președinte, puteți încerca să conchideți prezentarea pentru că ați primit 5 minute și deja ați depășit timpul cu două minute. Deci dacă puteți să vă apropiați de concluzie acum și după intervențiile colegilor reaveți cuvântul. Ați prezentat foarte clar uh, situația, deja vă promit. Mulțumesc. În ianuarie 2015, Parlamentul a votat o rezoluție în care, pe primele două puncte, A și P, se certifică faptul că militarii italieni au tras împotriva navei de pescuit Sant Anthony, lucru care nu este adevărat. În niciun document judiciar indian nu se demonstrează acest lucru. Ah, sunt prezentate doar situații de conjunctură și mărturii care uh, până la urmă s-au autodezmințit pentru că comandatul navei de pescuit schimbă versiunile de fiecare dată când dă câte o declarație. Prin urmare, Parlamentul UE a fost înșelat, a fost dezinformat de autoritățile din Kerala considerate pe bună credință corecte, probabil, de autoritățile din India și prezentate ca atare în tribunalul de la Hamburg. Această rezoluție a Parlamentului European trebuie să fie corijată, corectată și cer să fie numiți patru experți, experți neitalieni, care să ceară tribunalului de la Hamburg documentele din India pe care le-am primit și eu, care certifică ce s-a întâmplat și ce am prezentat eu până acum. În cazul în care cei patru experți numiți de această comisie, de comisia dumneavoastră competentă, vor ajunge la aceeași concluzie cu mine, această rezoluție a Parlamentului European trebuie să fie adaptată. Mulțumim și acum dau cuvântul reprezentanților Serviciului de Acțiune Externă pentru câteva detalii. Vă rog. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În februarie 2012, Uniunea Europeană urmărește cazul celor doi pușcași marini italieni în legătură strânsă cu guvernul italian Situația acestora, acestora este incertă de patru ani de zile, după cum spune și petiționarul, iar Uniunea Europeană în mod consecvent a cerut uh, o soluție rapidă în interesul Italiei și al Indiei, bazându-ne pe legi internaționale, în special pe Convenția ONU în ceea ce privește legea uh, mărilor, clause. Și acum uh, vrem să ajungem la arbitrare internațională în cadrul UNCLOS. Atât India cât și Italia sunt uh, profund angajate în procedura de arbitraj. Și, așa cum s-a spus, Tribunalul de arbitrare va decide care sunt măsurile de aplicat uh, cerute de Italia după uh, auderile din martie, la care s-a făcut referire în petiție. Summitul UE-India de pe 30 martie ne-a oferit posibilitatea de a ne reitera îngrijorările la nivelul cel mai înalt. Avem declarația comună și aici eh, trebuie să vedem care este soluția cea mai grabnică de găsit pentru ca cei doi să fie puși în libertate cât mai repede. Avem un interes comun să aducem cât mai repede la bun sfârșit acest caz. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult! Ați clarificat lucrurile un pic mai tare și aș încuraja pe colegi să parcurgă cu atenție rezoluția Parlamentului European din ianuarie acestui an, care stipulează foarte clar cum stau lucrurile. Deschid acum dezbaterea pentru intervenții din partea colegilor. No one until now has asked for the floor. And I realized that all of a sudden... Nimeni și deodată îmi dau seama că această sală a devenit una eminamente italiană. Avem uh, o majoritate italiană, uh, iar o minor- și o minoritate poloneză și suedeză. Domnul Borghezio. Grazie, președinte. Intanto... Mulțumesc, doamnă președintă mulțumiri din partea noastră în calitate de cetățean italian și cetățean european pentru atenția pe care Comisia o acordă unei situații așa de importante. Nu doar pentru că Așa cum ar putea părea, dat fiindcă sunt mulți mm, membri italieni aici, pentru că este ceva ce ține exclusiv de Italia, ține mai degrabă de un nivel european. Eu nu o să intru în detaliile foarte importante de ordin tehnic, pentru că nu sunt competent în domeniu. Dar mi se pare că am înțeles cu toții care este nivelul de seriozitate și de detaliere care se regăsește în prezentarea făcută de domnul inginer Di Stefano. Dar aș vrea să abordez lucrurile și dintr-un alt punct de vedere, și anume din punct de vedere al drepturilor cetățenilor europeni care se regăsesc în afara teritoriului european. Serviciul de acțiune externă, care fără îndoială studiază această chestiune, trebuie să se implice mai mult, pentru că acesta poate să fie uh, un subiect care să lumineze puțin lucrurile într-un subiect așa de sensibil. Cetățenii noștri au primit o asistență foarte slabă și vinită foarte târziu din partea Uniunii Europene. Și asta este problema pe care vreau să o reprezint orice rău își are rezolvarea, chiar dacă e târziu și cred că astăzi trebuie să schimbăm abordarea. Eu cred că cele prezentate nu mi se pare că sunt elemente care să contravină acestei versiuni prezentate de autorul petiției și anume că odată ce au fost dobândite documentele acestea care vin din surse indiene, arată foarte clar care sunt uh, neajunsurile acestei reconstituiri care a dus la o judecată pripită, mai ales în mass media. Deci eu aș spune că acest aspect ar trebui să ne încurajeze să ne implicăm mai mult decât am făcut-o până acum. Mă refer aici la Comisia Europeană și la Serviciul de Acțiune Externă, care trebuie să se implice într-un mod ferm și decisiv. Pentru că aici nu avem de-a face doar cu fumus persecuționis, ci avem de-a face cu o persecuție clară. Vorbim despre doi lucrători europeni care uh, sunt în misiune, erau în misiune, n-au mers ca turiști în India, prin urmare au mers acolo pentru a-i apăra pe civil de riscurile, de pericurile, pericolele pirateriei internaționale. Noi, i-am trimis să apere aceste principii și aceste valori și totuși pe ei nu i-am apărat. Mulțumesc! Palciachi. Olasz barátaimnak el kell olasz barátaimnak el kell mondanom, hogy nem vagyok olasz. Mulțumesc! Trebuie să spun prietenilor noștri italieni că eu nu sunt din Italia, țin de minoritatea maghiară din Slovacia. Auziți interpretarea? Úgy nem vagyok olasz. Reiau. Deci spun prietenilor italieni. Nu sunt italian. Aparțin minorității maghiare din Slovacia. Doamna președinte a spus că suedezii și polonezii sunt în minoritate în această încăpere. E bine, și eu sunt și Doresc să mă exprim față de această problematică. M-a și rugat Partidul Popular European să o fac. Eu cred că aici e un pas pozitiv de identificat. Această chestiune nu mai ține de autoritățile indiene, ci e la Hamburg și cred că argumentația este convingătoare, dar nu trebuie să pierdem din vedere că avem uh, de așteptat decizia de la Hamburg. Nu putem să dăm o decizie directă acum. Trebuie să vedem ce se întâmplă la Hamburg și propun așadar să ținem cont de aceste sensibilități, să lăsăm petiția deschisă. Astăzi nu avem cum să luăm o decizie finală pe acest subiect. Mr. Castaldo. Domnul Castaldo. Thank you very much, sir. Grazie, President. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să continu cele spuse de colegul Ciachi. Este adevărat, nu este sarcina absolută a comisiei noastre uh, să facem ceva ce revine tribunalul curții de la Hamburg. Sunt de acord, dar trebuie să luăm în considerare aspectele prezentate în petiția cu care a venit petiționarul nostru astăzi. Dacă se confirmă, Evident că vorbim de o încălcare flagrantă a drepturilor care sunt garantate tuturor celor care ar trebui să uh, aibă dreptul la un proces echitabil, în special având în vedere că avem de-a face cu persoane care, a căror libertate de deplasare a fost limitată și chiar au fost acuzate. Este clar că în această situație o astfel de atitudine, dacă se confirmă din partea autorităților, la nivelul autorităților din India, nu poate fi tolerată. Așa cum a spus și India, de altfel, cum am văzut pe durata negocierilor rezoluției în cauză, India este semnatară și a ratificat și pactul privind drepturile civile și politice, o convenție internațională care garantează o serie de drepturi standard în toate statele semnatare pentru toate persoanele care ajung în instanță în cazuri penale. Spun acest lucru pentru a sublinia încă o dată că în acest context cei doi marinari italieni sunt cetățeni italieni, adevărat, dar în primul rând cetățeni europeni și de aceea cerem încă o dată sprijinul Serviciului de Acțiune Externă, înaltului reprezentant. Știm că în momentul de față se discută faimoasa reînnoire a acordului de liber schimb cu India, dacă autoritățile din India nu vor da dovadă de transparență și de onestitate în acțiunea lor, uh, o acțiune liberă de orice fel de instrumentalizare politică, lucru care evident că nu s-a întâmplat pentru că, în trecut, pentru că știm că au existat mari presiuni pentru a transforma această, această situație într-o, într-un caz politic. E bine, noi cerem să se ia măsuri în acest sens, respectând judecata sau hotărârea pronunțată de Curtea de la Hamburg și cerem ca odată ce se, de, se dovedesc aceste responsabilități să se discute uh, nerenoirea acordului și alte măsuri pentru a ne asigura că se consfințește dreptul persoanelor de a fi supuse unei, um, unui proces echitabil, fără influențe injuste, înainte de a negocia astfel de contracte. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Coțolino. Și eu o să am o intervenție foarte scurtă. Sunt impresionat de documentele care au fost prezentate aici. Sunt italian și am urmărit uh, acest uh, caz în mass media și sunt foarte impresionat de toate aceste elemente noi. Evident că nu avem cum să intervenim în această etapă în care uh, încă instanța nu s-a pronunțat. Ne dorim ca acest lucru să se întâmple cât mai repede posibil, mai ales având în vedere că vorbim despre un subiect foarte important, și anume privarea de libertate a celor doi marinari, un lucru foarte important. Dincolo de chestiunea pe fund, au trecut ani de zile și libertatea de mm, libera circulație este un subiect uh, foarte important. Uh, asta pe lângă acuzațiile nejustificate și așa mai departe. Și poate ar trebui sigur dorind să păstrăm deschisă petiția, deci nu să închidem aici discuția, ar trebui să promovăm o inițiativă față de Parlamentul indian în calitate de comisie PETI, am primit această documentație și putem să ne adresăm omologilor noștri din Parlamentul Indiei cu o inițiativă a președintei în acest sens. Eu cred că e nevoie de o inițiativă politică. Uh, asta nu are impact asupra procedurii în instanță, ci le cere colegilor indieni să se gândească un pic la caz să analizeze documentația aceasta care este foarte bine fundamentată și care confirmă un lucru pe care îl bănuiam de mult în Italia și anume că există mari carențe în întreaga situație. Prin urmare, sugestia mea să ar fi să facem ceva de genul acesta. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Di Stefano încă o dată pentru concluzii, dar vă rog două minute maxim. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru intervenții, mulțumesc pentru concluziile pe care le-ați prezentat. Și anume, posibilitatea de a vă îndrepta din nou atenția asupra cazului. În calitate de expert, pentru că eu în calitate de expert am venit în comisia aceasta, expert în analiza tehnicilor judiciare, vă pot spune că din a doua zi Uh, după ce s-au produs faptele, autoritățile din India știau că și noștri sunt nevinovați pentru că gloanțele identificate pe victime nu trec prin țevile puștilor marinarilor italieni, pentru că sunt prea mari. Uh, toate aceste uh, probe au fost obținute în secret și păstrate secrete și au fost refuzate avocaților apărării și au fost refuzate magistraturii italiene care a solicitat acces prin Comisia Rogatorie Internațională de două ori. Odată ce am obținut documentele judiciare și odată ce uh, experții le-au parcurs, pentru că este vorba de analize de tehnică judiciară, nu este un uh, domeniu facil, a rezultat ceea ce v-am și prezentat eu în parte. Prin urmare, în calitate de expert, uh, mă pun în mâinile comisiei dumneavoastră și vă rog ca aceste documente să fie parcurse, nu vă cer să mă credeți pe cuvânt, Da, sunt documente disponibile la nivelul curții de la Hamburg și, prin definiție, acestea trebuie să fie făcute publice. Toate documentele care intră într-un tribunal trebuie să fie făcute publice, cu excepția cazului în care nu există cerințe speciale. Aceste documente, deci, să fie dobândite de comisia dumneavoastră și să fie disponibile în cazul unei discuții politice cu parlamentarii din India. Deci, într-o astfel de situație, să se poată discuta pe fapte și nu de, pe fantezii care au fost uh, propagate timp de patru ani. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Doresc să fac un rezumat. Deci, care sunt datele problemei? Avem uh, doi cetățeni europeni care sunt uh, capturați într-un terț stat. Vezi că sunt tineri, n-am detaliile acestea, dar uh, poate au și familie și copii, oricum, sunt europeni, iar noi suntem aici ca să le protejăm viitorul și bunăstarea. Știm că există o procedură de arbitrare și nu putem interveni în aceasta, dar ce putem face este să ne uităm peste rezoluție. Am uh, făcut exact asta și putem să facem apel la una din uh, delegațiile acestei instituții, delegația UE India. Și să oferim uh, informații și să cerem la rândul informații și apoi să facem apel uh, pe lângă reprezentanța Indiei la Bruxelles, pe lângă ambasador, prin intermediul unei scrisori, ca să cerem o accelerare a procedurilor. Asta aș propune eu să facem, dragi colegi. Eu știu că arbitrajul merge în paralel, dar putem și noi să subliniem că sunt doi cetățeni europeni capturați în India, ceea ce merită întreaga noastră atenție. N-am primit propuneri concrete din partea colegilor. Am încercat să propun eu însă aceste propuneri, aceste uh, idei și am dat dovadă de ceva creativitate. Văd că lumea e de acord. Și, stimate domnule Di Stefano, eu sper ca până la urmă călătoria noastră la Bruxelles să nu fi fost în zadar. Îmi doresc uh, să considerați că acest caz se bucură de întreaga noastră atenție și să sperăm că până la urmă concetățenii noștri europeni vor reuși să se bucure de un bun rezultat. Transmiteți, vă rog frumos, familiilor și aparținătorilor acestea, acestora cele mai bune gânduri. Trecem la următorul subiect, petiția 0273, dar și 1177, tot petiții din partea unor italieni. Mai întâi dau cuvântul petiționarului, domnul Giacomo Geugiusa care, da, este de față și are cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc tuturor celor prezenți pentru ocazia de a interveni în numele cetățenilor care au semnalat problemele cu care se confruntă la Lazio și Roma, în special încălcarea prevederilor comunitare. Intervin în numele lui Maria Grația Canuti, care este pe persoana care a, inițiativ, a inițiat petiția privind rampa de gunoi Mala Grota. Această rampă a fost încheiată în octombrie 2013, dar încă nu există un plan de gestionare și de sigilare. Uh, scurgerile au ajuns în pânza freatică pentru că au existat niște ploi foarte puternice și poluarea este și în nivelul de apă superficială, râurile care se varsă în mare. De exemplu, în ianuarie anul 2014 au, avut, au fost niște aluviuni foarte puternice și deșeurile au ajuns și în structurile limitrofe. A, a, s-a constatat o scurgere de hidrocarburi și uh, există și um, facilități pentru deșeuri spicialicești care au avut scurgeri în aceeași pânză freatică. Există o contaminare a apelor freatice și a păzei freatice și am avut o lungă luptă la nivelul cu autoritățile de stat și în Torino s-a identificat în sfârșit sursa poluării și anume rampa de la Malagrota. Procuratura anchetează acest dezastru de mediu însă nu s-a încheiat proiectarea, să spunem, sigilării superficiale a rampei respective, a, care să evite scurgerile și infiltrările și costurile care costurile sunt suportate în continuare de populație. Legislația spune că cetățenii au plătit deja prin uh, tarifele pe care le-au, uh, le-au plătit uh, și orice acțiune care ține de închiderea rampei respective. Există și posibilitatea solicitată de uh, cel care se ocupă de rampa respectivă uh, de a prelungi oarecum descărcarea sub masca unei uh, restructurări. Plantele respective vor fi, ajunge și ele în rândul deșeurilor. După fiecare ploaie există aceste scurgeri, aceste infiltrări, vedem uh, și în uh, apa de ploaie care se scurge și pe malul uh, râurilor. Tarifele plătite de cetățeni sunt disproporționate. Consiliul de stat a emis o hotărâre în acest sens și Ministerul Mediului a confirmat. Regiunea a certificat prin societăți externe un tarif greșit pentru colectarea deșeurilor. adică un tarif mult mai mare decât ar trebui să fie plătit în mod normal de cetățeni. Toate aceste lucruri sunt uh, tărăgănate în urma schimbului sau în urma aruncării vinovăției între autorități. În Italia lucrurile așa funcționează, nu există verificări, nu se fac verificări pentru că nu sunt bani pentru verificări, însă companiile private au dreptul de a gestiona ca un business aceste facilități, după care să nu mai facă și operațiunile de restructurare. O problemă ar fi problema garanțiilor financiare, Există persoane private care poate vor să fie întreprinzători, dar totuși aceste garanții uh, oferă o siguranță publicului, adică în cazul în care respectiva persoană privată uh, dispare, uh, operațiunile de recondiționare pot fi făcute nu din bani publici, ci din garanția plasată de persoana respectivă. Există un principiu care spune că poluatorul plătește, un principiu de bază al comunității, dar nu este respectat în cazul nostru am încercat să avem, să câștigăm acces la garanțiile de la Malagrota, de exemplu. Dar ni s-a refuzat pentru că se spune că nu este vorba de acte de unătoare asupra mediului. Și atunci, eu întreb, aceste garanții nu sunt niște aspecte sensibile care țin de proprietar. Ci sunt aspecte acoperite de, la, de Convenția de la Arhaus. Prin urmare, cerem intervenția Uniunii Europene, astfel încât modul în care se gestionează aceste fonduri, aceste garanții, să se facă într-un mod cât mai transparent. O altă problemă este că, în ciuda faptului că au fost uh, introduse interdicții, există o proastă gestionare a depunerii deșeurilor. Uh, se folosește articolul 35 pentru a da ocazia mm, structurii respective să folosească instalația de la Malagrota, instalația de incinerare, care însă n-a funcționat niciodată. Există zone uh, care sunt supuse riscului în jurul instalației respective și niciodată administrația nu a acționat cu transparență și n-a cerut, nu a consultat publicul. Prin urmare, cetățenii nu au fost niciodată informați, n-au putut să participe la procesul decizional. Există documente referitoare și la celelalte petiții, referitoare la Lazio, Monti de Lortacio. Aici acțiunea în instanță este pendinte, dar aveți toate detaliile în documentele pe care le-am transmis și la fel și în ceea ce privește instalațiile. Mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta cazul nostru. Mulțumesc, domnul le Giugiusa și acum dăm cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a clarifica lucrurile, dacă e posibil. Grazie, signor Presidente, per darmi la parola, per illustrare. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia de a interveni pentru a vă prezenta punctul de vedere al Comisiei în ceea ce privește situația rampei de gunoi de la Lazio. Avem o hotărâre din 2014 a Curții de Justiție și Comisia după aceea a monitorizat cu atenție situația. A avut loc o primă întâlnire cu autoritățile din Italia în martie 2015, menționat în comunicarea anterioară către Parlament și, pe durata acestor întâlniri, autoritățile italiene s-au angajat să transmită periodic Comisiei informații la zi în ceea ce privește procedurile de revizuire autorizațiilor pentru rampele din Lazio, astfel încât să garantăm că acolo ajung doar deșeuri care au fost tratate anterior pentru a limita efectele asupra sănătății umane și mediului. Autoritățile din Italia s-au implicat pentru a genera procese verbale ale uh, test, ale monitorizării deșeurilor respective. Există rapoarte în 2015 și în februarie 2016 care se referă la această situație și în prezent Comisia evaluează aceste noi informații. Pe baza rezultatului acestor evaluări se va hotărâ ce să facem pentru a garanta îndeplinirea și executarea corectă a hotărârii Curții de Justiție. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Tocmai am fost informată că alături de noi este Remo Tavernari de la reprezentanța permanentă a Italiei. Dacă dorește să ia cuvântul. Grație. Mulțumesc. Câteva informații la zi. Mulțumesc Comisiei Petiții pentru amabilitatea de a ne invita aici și Vreau să mă refer la cele menționate de Comisia Europeană. Autoritățile din Italia, pe durata unei întâlniri anterioare, în martie 2015 și-au luat o serie de angajamente. În calitate de reprezentanță permanentă uh, cerem trimiterea acestor informații la zi de către autorități. Ce pot este să vă prezint uh, ultimele informații care au, ne-au fost aduse la uh, cunoștință după februarie 2016, de fapt care urmează să ne fie trimise în următoarele săptămâni, dacă nu chiar zile. Față de februarie, știm că procedurile pentru autorizarea descărcării de deșeuri sunt finalizate, că recondiționarea regiunii Lazio din septembrie 2015 deja uh, respecta toate prevederile din autorizațiile referitoare la deșeuri și anume eliminarea previz- dispoziției legislative care permitea depozitarea deșeurilor netratate. În februarie mai rămâneau să fie adaptate oficial doar autorizația pentru descărcarea Uh, diferitelor tipuri de produse pentru lipid, care a fost uh, și ea adaptată. Prin urmare, toate prevederile referitoare la adaptarea formală au fost luate în considerare. În ceea ce privește cel de-al doilea punct al hotărârii care obligă autoritățile italiene să implementeze hotărârea Uniunii Europene din octombrie 2014 și anume să se creeze o rețea integrată de gestionare deșeurilor urbane în Lazio. În următoarele săptămâni, cum am spus, vom transmite o notă care va include tendința deja manifestată de autorității în februarie anul acesta și anume că Capacitatea de tratament a deșeurilor urbane nediferențiate pentru 2015-2016 este suficientă. Am rămas la februarie 2016 cu comunicarea din partea regiunii Lazio referitoare la instalația mecanică biologică din Guidonia și sperăm că cu aceste noi informații la zi să vă putem răspunde și uh, în ceea ce privește sigilarea instalației de la Guidone. În același timp, continuăm discuțiile cu Comisia Europeană pentru a putea vedea în ce fel pot să contribuie următoarele inspecții la crearea unei uh, plus valori pentru a asigura executarea hotărârii Curții de Justiție Europene din octombrie 2014. Mulțumesc! Grație! Thank you very Mulțumim foarte mult! Haideți acum să începem schimbul nostru de opinii între colegi. Mai întâi domnul Cozolino. Informațiune. Am cerut uh, ocazia de a interveni pentru a da câteva noi informații. S-a vorbit aici despre decretul privind legea de stabilitate, ca posibilitate ca Mala Grota să poată pune în, în funcțiune incineratorul de acolo. Asta este munca noastră. Ne ocupăm de petiții, Câteodată suntem oarecum uh, la dispoziția autorităților pentru informații, dar și în presă am aflat azi dimineață că regiunea a fost invitată de stat să verifice dacă există, sunt îndeplinite condițiile pentru uh, redemararea acestui incinerator. A făcut acest lucru și a conchis că e imposibil. Prin urmare, una dintre preocupările petiționarilor, iată, și-a găsit răspunsul, pentru că nu există posibilitatea de a reaprinde incineratorul respectiv și de aceea, după verificarea făcută de regiune, iată, s-a conchis că nu se poate folosi incineratorul. Deci, cel puțin un aspect din petiție și-a găsit răspunsul din partea autorităților locale. Peter? Peter. Ja, weil... Äh, da. Cum să încep? Poate cu un citat din Goethe. Ascult mesajul, dar îmi lipsește credința. Pare să fie totul pe calea cea bună, dar așa a fost și cu celelalte petiții lucrurile n-au fost implementate așa cum s-a anunțat. Propunerea mea este să spunem că dacă lucrurile se întâmplă într-adevăr așa, atunci foarte bine, dar chiar nu știu. Să lăsăm lucrurile așa? Sau să spunem că Încheie, încheiem petiția și dacă lucrurile nu decurg așa cum s-a promis, uh, să vină petiția încă la noi. Pentru că mereu am uh, ne-a bucurat de un anumit succes și pe undeva după ce am constatat uh, o deficiență de implementare. Ar fi dezamăgitor să se întâmple asta. Poate că ne ajută colegul nostru mai departe. Mai avem un risc rest? Nu știu. Nu știu cum să facem. Mulțumesc. No one else has asked for the floor. N-a cerut nimeni cuvântul la ora asta. Un schimb de vederi foarte interesant cu PPE-ul și pe substanță. Vreau însă să vedem ce ne spune petiționarul. Maximum două minute. Din păcate, în Italia se desfășoară alegerile. Prin urmare, informațiile la care le-ați menționat în ziarul de azi dimineață sunt doar niște știri simple. Mâine va apărea un alt articol, dar noi vrem să vedem ceva concret. Există informații care merg până în martie anul acesta, referitoare la Lazio, la situația din provincii și la zona metropolitană a orașului. Aceste informații există la nivelul autorităților regionale care n-au făcut decât să uh, publice acest articol în ziar azi dimineață și atât. Să nu uităm că în Lazio există acest sistem de monopol pentru deșeuri, centrele de putere se mută acum în altă parte a regiunii, dar asta nu înseamnă că avem de-a face cu o schimbare concretă, cu adevărat. Deci am vrea să vedem clar pe hârtie um, un răspuns la ceea ce cerem și o rezolvare a problemelor pe care le vedem în fiecare zi. Administrarea nu este transparentă, uh, cetățenii nu au acces la actele de mediu sau în orice caz dacă au e foarte dificil, posibil. În fiecare dimineață câte o uh, persoană um, care reprezintă autoritățile se trezește și spune exact opusul a celor declarate cu o zi în urmă. Uh, deci lucrurile sunt departe de a fi rezolvate. Și aș vrea să invit Europa, practic, să fie alături de Italia, pentru că în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, interesele depășesc uh, interesele cetățenilor și aș spune că suprapun, se suprapun cu interesele în administrație și politică. Și lucrul acesta îl constatăm în fiecare zi. De aceea cerem ca Uniunea Europeană să continue să păstreze petiția deschisă și să uh, urmărească lucrurile astfel încât în orice moment să poată interveni dacă e cazul. Mulțumesc! Thank you very much. We now come to a Mulțumim. O concluzie și propun următoarele. În primul rând, recunoaștem faptul că reprezentantul perman- ă, um, reprezentanței permanente e aici, nu se întâmplă adesea și mulțumim pentru disponibilitatea de a vă angaja în acest dialog ce propun colegilor. Să lăsăm petiția deschisă, dar să trimitem o scrisoare autorităților din Italia și să cerem petiționarului să fie atent la această problemă împreună cu comisia care face o evaluare continuă a problemei și dacă ni se pare că lucrurile merg bine, și că aproape-aproape suntem la final, mai ales în ceea ce privește reprezentanța permanentă, atunci trimiteți-ne, vă rog frumos, o scrisoare, cum că lucrurile sunt sub control. Noi vom primi scrisoarea asta și atunci putem încheia petiția. Dar până una alta, noi lăsăm uh, petiția deschisă, dacă vă convine acest compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc că ați venit! să călătoriți uh, cu bine înapoi acasă, în Italia, și sunt sigură că soarele e mai frumos uh, acolo decât la Bruxelles zilele astea. Mulțumim foarte mult că ați venit, uh, mulțumim că veți fi atent la cum evoluează lucrurile. Trecem la punctul 25. Petiția 18-18 și petiția 119, ambele ale lui Matthew Chantar cu privire la com, uh, uh, transformarea permisului de conducere maltez într-unul irlandez. Domnul Chantar nu e prezent, dar ne-a trimis un mesaj video pe care îl vom difuza acum. Grace of Betty. I would like to thank you for the opportunity to present my cases mulțumesc pentru prezentarea de a, pentru oportunitatea de a-mi prezenta cazurile, începând cu petiția 18, 18 și 18, continuând cu 18, Subiectele 25 pornea de zi. Europa trebuie să se gândească acum la ce face We are having too many cases where... ca Uniunea Europeană să fie mai unită. An de zile lucrăm pe niște cadre legislative care apoi sunt uh, erudate prin legislația națională. E o bătaie de joc uh, la adresa muncii pe care o întreprindeți noastră aici. Avem directiva 2006 pe 126 a Comisiei din 20 decembrie 2006, care conține articolul 2 dedicat recunoașterii reciproce a permiselor de conducere. Esența acestei directive nu se uh, bazează doar pe ceea ce se întâmplă când călătorești între statele membre. Practic, poți să-ți folosești uh, permisul, dar merge dincolo de asta. Dacă n-ar fi existat nicio problemă aici, mă gândesc că Europa nu și-ar fi dedicat uh, timpul acestei directive. Eu călătoresc și știu, ca și dumneavoastră, și presupun că și noastră știți ce important este permisul de conducere. Și mai sunt foarte multe cadre care fac mm, posibil uh, un schimb de permise, însă directiva aceasta a fost construită în așa fel încât uh, permisul nostru de conducere să fie pe picior de egalitate cu permisul localnicilor din locul în care ne aflăm egal cu orice permis de conducere emis de oricare alt stat membru. De fapt, directiva chiar spune că poți să te folosești de permis până ce expiră, după care trebuie să îl înlocuiești în statul membru în care ești resortisant la momentul expirării. Cam asta am vrut eu să fac când m-am mutat în Irlanda. Aveam permisul meu maltez, care era în continuare valabil până în anul 2020. Deci dacă există oricum o recunoaștere reciprocă, de ce să existe nevoia de a înlocui asta? Însă, ă, există niște discriminări de preț în ceea ce privește asigurările pentru mașină. Prin urmare, este în dezavantajul meu să mențin uh, permisul maltez. Și atunci, cum pot să apară aceste diferențe dacă directiva stipulează egalitatea la nivelul permiselor de conducere între ceea ce se întâmplă în statele membre? Mă gândesc că se face valoarea riscului de către asigurator, dar să se facă în baza istoricului șoferului, nu în baza versiunii permisului de conducere pe care o deține. Domnul Hill, reprezintă care reprezintă comisia, mi-a răspuns la interpelare în 22 decembrie, după cum urmează. Companiile de asigurare sunt uh, în principiu libere să își fixeze primele și să facă o diferențiere între deținătorii de poliță, cât timp o fac în baza unor criterii obiective. Însă, cât timp normele cu privire la suspendarea sau retragerea uh, Uh, permiselor diferă între statele membre, automat apar probleme. Dar directiva, în articolul 2, conține recunoașterea reciprocă ca și principiu, deci orice diferențiere a primelor de asigurare bazată strict pe emiterea, pe locul de emitere a uh, permisului de conducere, nu face decât să aprofundeze această discriminare și asta se întâmplă în continuare. Dacă e legătura cu orice firmă de asigurare din Irlanda, vă veți da seama, vă veți da seama că prețul uh, primei de asigurare depinde foarte tare de ce fel de permis uh, deții, fără nicio altă explicație. Ți se va spune pur și simplu că ți se aplică această primă pentru că n-ai un permis irlandez sau uh, din Regatul Unit. Ba chiar, uh, lucrurile nu se corectează nici măcar dacă îți schimbi permisul cu unul irlandez. Până la urmă nu se schimbă nimic. Ești același șofer, uh, nu ai niciun fel de penalități acumulate, totul este la fel, doar că acum ai permis de conducere irlandez. Oare nu este o manieră de a-i taxa indirect pe cei care se mută în Irlanda din alte state membre? și care abar n-au de această directivă, sunt oameni obligați să renunțe la permisul lor de, ședere, de conducere, chiar dacă acesta încă nu expiră. Și doar e vorba de un domeniu care ar fi trebuit să fie armonizat. Și nu este vorba de o chestiune de evaluare a riscului. Eu sunt convins că autoritățile de implementare uh, a legislației locale știu uh, foarte bine uh, ce se întâmplă pe șoselele lor. Deci este critic pentru comisie să nu se mulțumească cu niște reglementări locale ce nu fac cinste politicilor europene. Comisiei ar fi convenit uh, dacă în cazul din Malta, unde se aplicau taxe mai ridicate pentru transportul public non-resortisanților în 2010, uh, lucrurile nu s-ar fi rezolvat, avem uh, petiția 1818 care se referă la incapacitatea ca uh, permisul meu de conducere să fie înlocuit doar în momentul în care expiră. Dacă n-ar fi fost asigurările, n-ar fi trebuit să-mi uh, schimb permisul și dacă aceste asigurări ar fi respectat legislația europeană. Mi se pare că ar trebui să corectăm această scrisoare. Mi-ar fi plăcut uh, dacă comisia ar fi analizat cazul meu cu mai multă seriozitate. Mă gândesc că nici nu va fi convenit să nu puteți conduce trei luni de zile pentru că în continuare așteptați schimbul permisului de conducere. A fost ca și cum am primit interdicție de conducere, iar în cele trei luni a trebuit să renunț la numeroase planuri de călătorie care aveau în vedere utilizarea mașinii am suportat o sumedenie de costuri nenecesare. E adevărat că Departamentul Irlandez de Transport uh, a dat dovadă de competență flagrantă în tratarea cazului meu. De aceea este important ca Comisia să aleagă un cadru mai bun de tratare a acestor cazuri pentru a proteja cetățeni precum uh, am fost eu în aceste împrejurări. Mulțumim pentru munca noastră asiduă și pentru sprijin. Okay, that's very good. I was... Bine, foarte bine. Mă tot întrebam, oare cât mai durează intervenția asta? Dar mulțumim petiționarului care a dat dovadă de o manieră pedagogică în expunerea cazului său. Dau acum cuvântul comisiei domnul Lucaci și domnul Lizi. Thank you, Madam Chair. I would first... Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, în legătură cu petiția 1818 2014, pot să spun că în ceea ce privește schimbarea permisului de conducere, Comisia a subliniat mai întâi că, într-adevăr, Uh, Uniunea Europeană asigură recunoașterea reciprocă a tuturor uh, permiselor de conducere emise în Uniunea Europeană. Acestea nu trebuie schimbate câtă vreme ele sunt valabile. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că cetățenii nu sunt discriminați doar în baza faptului că au un permis de conducere emis într-un alt stat membru. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că ei pot să circule liber peste tot în Uniunea Europeană. Firește, sunt situații în care aceste permise sunt schimbate ori aici, uh, legislatorul european a hotărât că totul ține de competența autorităților naționale să se asigură că există proceduri pentru schimbul acestor permise, pentru că Comisia nu are mandatul de a interveni în practicile naționale pentru schimbarea permiselor. Însă, eh, Comisia eh, lucrează în continuu cu statele membre pentru a se asigura că se schimbă bune practici eh, și în ceea ce privește aceste proceduri de înlocuire a permiselor. Sunt încurajate statele membre să pună la punct proceduri eficiente. Acest lucru a fost făcut mai ales prin Comitetul Special pentru Permisele de Conducere, iar Comisia a repetat statelor membre adesea faptul că în durata, pe durata per, schimbării, preschimbării permiselor, uh, deținătorilor ar trebui să poată fi liber să circule în continuare. Această problemă ne-a fost adusă din nou atenției în ianuarie și pot să vă spun că Comisia operează o rețea, o rețea europeană uh, pentru pe, um, permisele de conducere. Prin urmare, autoritățile competente din toate statele membre pot schimba informații în legătură cu uh, permisele de conducere. Firește, Comisia continuă să lucreze cu statele membre pentru a se asigura că permisele uh, europene uh, sunt uh, emise așa cum trebuie în conformitate cu cadrul uh, legislativ existent. Okay, um... I'm, I'm, I'm going to add on, on... Eu voi uh, adăuga câteva lucruri uh, în ceea ce privește chestiunea asigurărilor. Repet ceea ce a spus și colegul meu, și anume că uh, operatorii au, de asigurări au anumite uh, prime, nu există regulamente legate de prețul acestora în Uniunea Europeană, ține de asigurator cum evaluează profilul de risc al celui care solicită um, asigurarea și acești operatori sunt uh, liberi să aleagă criteriile așa cum consideră ei că este potrivit. Cât privește țara care a emis uh, permisul, dacă acesta este un criteriu de risc, e bine, în această speță uh, a reieșit clar că permisul de conducere nu putea fi evaluat în baza uh, criteriului de punctaj uh, valabil pentru asigurări în Irlanda. Deci, ca și asigurator, uh, te gândești că dacă sistemul Uh, tău nu poate analiza uh, permisul respectiv, asta înseamnă că uh, respectivul deținător de permis poate reprezintă un risc mai mare în ceea ce privește condusul, pentru că poate scăpa legii în ceea ce privește accidentele comise. Mulțumim! Comitetul de italieni a dispărut, prin urmare, acum suntem uh, mai degrabă uh, în prezența unor maltezi. Roberta. Mulțumesc, Cecilia. Încep prin a spune că am analizat această petiție, uh, de fapt toate petițiile înaintate de domnul Ciantar. Ascultând ceea ce a spus comisia și citind răspunsul scris al acestea, pot să spun că Trimiterea la rețeaua permiselor de conducere din Europa, care a fost instituită de Comisie pentru a facilita schimbul de informații în acest domeniu între statele membre, uh, se presupune că și uh, uh, Irlanda are acces, nu? E așa la această rețea dar se pare că această persoană n-a putut să conducă 12 săptămâni câtă vreme permisul a fost preschimbat. E un semn că trebuie să facem anumite lucruri mai bine concluzia Comisiei că nu există temei pentru acțiuni uh, ulterioare uh, e o afirmație pe care eu nu o împărtășesc. Cred că schimbul de bune practici între statele membre e ceva ce poate fi privit mai în uh, amănunt. Același lucru este valabil și în legătură cu funcționarea rețelei tocmai menționate. Pentru că Totuși există un motiv pentru care cetățenii europeni înaintează petiții Parlamentului European. Nu putem să spunem întotdeauna că doar pentru că există o lipsă de competențe uh, europene în legătură cu un anumit subiect, uh, nu se pot lua uh, acțiuni. Eu știu că în Comisia pentru Piața Internă petrecem mult timp discutând astfel de cazuri. Prin urmare, doamnă președinte, vă solicit să păstrați această petiție deschisă și când revenim Uh, la audierea pe tip cu privire la piața internă în toamnă, probabil o putea reveni la acest subiect, care sunt sigur uh, este unul care i-au făcut față nu doar domnul uh, Ceantar, ci și mulți alți cetățeni europeni. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu mă voi referi la ambele petiții deodată, așa cum a făcut-o și Comisia pentru că altfel uh, ele se contrazic uh, cumva. Pe de o parte, uh, se apreciază faptul că se poate face un transfer de permise, e o chestiune acceptată fără niciun fel de probleme, dar realitatea că asigurările sunt mai mari pentru cei care nu dețin un permis din țara respectivă și ținând cont de faptul că asigurarea nu este o opțiune, există această dimensiune de discriminare prin care cineva uh, nu beneficiază de uh, aceeași uh, primă de asigurare ca în țara sa, astfel încât trebuie să își schimbe permisul aflându-se în situația de a nu putea conduce timp de trei luni. Această chestiune nu este o opțiune, repet, și, deși înțeleg argumentația comercială, deși înțeleg că există această prerogativă a companiilor de asigurări de a-și stabili propriile prime, nu cred că, fără niciun dubiu, uh, cetățeanul uh, acestui uh, stat nu a fost discriminat. Deci cred că ar trebui să păstrăm această petiție deschisă nu doar pentru domnul Ceantar, care deja de luni de zile a luat legătura cu biroul meu și acum mă bucur că am putut să îl ajutăm uh, să își prezinte petiția astăzi în fața noastră, dar și pentru alți uh, cetățeni care se regăsesc în aceeași situație, dar nu au inițiativa pe care a avut-o domnul Ceantar de a înainta o petiție. Pentru că cetățenii chiar sunt discriminați iar noi, Comisia pentru Petiții, suntem aici tocmai pentru a asculta pe acești cetățeni discriminați și pentru a face ceva pentru ei. Deci recomand să păstrăm petiția deschisă. Bun, haideți să tragem concluzia așadar că păstrăm petiția deschisă. Domnul uh, Iar. O completare. Colega mea a făcut un rezumat extraordinar. Lăsăm deschisă petiția, dar avem nevoie de câteva informații totuși cum, de ce firmele de asigurare uh, sporesc primele? O fac pe răspundere proprie, dar mi-e o explicație prea simplă. Deci ce se întâmplă? E prea simplistă această explicație. Să ne fie explicat sistemul. Dacă e pe bază de risc, foarte bine, dar mă tem că nu e. Avem nevoie de informații, altminteri ne învârtim în cerc. Pentru că se face trimitere către compania de asigurări și Maria de asigurări spune, păi, e treaba mea. Dacă nu ești din Irlanda, plătești mai mult și cu asta, basta, nu, îmi pare rău, asta e discriminare. Poate ca un alt sistem, dar să ne-l explice. Argumentul cu punctele nu e nici el valabil, pentru că există reguli diferite în state diferite și dacă sunt uh, penalizat uh, și nu plătesc la timp, până la urmă tot uh, când sunt prins plătesc mai mult. Deci îmi pare rău, nici explicația asta cu punctele nu e validă. Mulțumesc. Thank you very much. Well, obviously, this is a Maltese citizen that is residing. Bun. Până la urmă vorbim despre un uh, maltez care trăiește în Irlanda și plătește o asigurare care este cu 44% mai uh, scumpă. Și trebuie spus că respectiva persoană mai bine s-ar distra pe banii ăștia clar. Deci ce putem face este, firește, cum a spus și colegii, să păstrăm petiția deschisă și să transmitem o scrisoare uh, reprezentanței permanente a Irlandei, uh, solicitându-le mai multe informații legătură cu subiectul, pentru că este vorba despre o piață liberă. Bineînțeles, asigurările sunt uh, libere să-și stabilească, companiile de sigurări sunt libere să-și stabilească primele, însă n-ar trebui să discrimineze cetățenii europeni și n-ar trebui să ridice un obstacol în calea liberei circulații uh, a persoanelor. Acesta este, până la urmă, un aspect important. Și Așteptăm un răspuns din partea uh, autorităților irlandeze. De îndată ce îl vom primi, vom transmite răspunsul petițional și închidem uh, petiția. Pentru că în baza celor spuse de comisie, uh, comisia nu are temeiuri pentru alte acțiuni, dar pentru noi există un astfel de temei și eu propun ca aceasta să fie calea de urmat. Sunteți de acord? Bine. Ajungem la uh, punctul 26. Domnul uh, Ceantar nu doar uh, conduce mașini, ci din când în când călătorește ca pasager aerian și atesea își ia cu el și câinele. Uh, vă vom prezenta petiția într-un uh, clip, uh, sperăm noi, mai scurt. Haideți să îl vedem. Stimați membri ai Comisiei PETI, aș dori să aduc um, în atenția dumneavoastră petiția cu numărul 2032 din 2014, care se leagă de aterizările cu animale de companie la bord în Irlanda cu Lufthansa, o acțiune nepermisă de compania aeriană. Această decizie încalcă unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene și anume uh, libertatea uh, de circulație. Aș dori să vă explic, explic situația pentru a înțelege clar problema cu care mă confrunt. Eu am un mic uh, câine de rasă, o miniatură, Uh, care uh, respectă parametrii necesari pentru a putea călători în cabină între destinații europene, cu excepția acestui caz, Irlanda. Noi ne-am mutat în Irlanda acum trei ani, uh, ne-am dus atunci cu mașina din Malta, cu câinele nostru cu tot. Câinelui nostru îi place să călătorească cu mașina. Am mai călătorit de atunci de câteva ori în Malta și spre deosebire de alți maltezi care trăiesc uh, și, lu- și lucrează în alte state membre, noi n-am găsit o cale să călătorim înapoi în Malta cu câinele nostru și după aceea să ne putem întoarce cu el în Irlanda. Motivul este că poți să călătorești cu câinele din Irlanda înspre Malta, dar înapoi nu. Mie mi se pare uh, că este o situație ridicolă. Când am contactat Lufthansa, mi s-a spus că Irlanda este considerată ca parte a Regatului uh, Unit. Am discutat cu Departamentul pentru Agricultură din Irlanda și am primit un răspuns din partea domnului Walsh pe 13 august 2014, în care mi s-a spus că este o cerință obligatorie ca um, autorități, ca companiile aeriene înregistrate să înainteze o prenotificare pentru sosirea animalelor de companie pe teritoriul uh, nostru, însă, până la urmă, compania aeriană este cea care uh, uh, decide dacă va uh, purta la bord un astfel de animal de companie. Este o uh, situație similară diferită uh, cu uh, cea din Malta. Uh, la începutul anului am primit în familia noastră primul copil și ne-am hotărât să petrecem ceva timp cu familia înapoi în Malta. Planul nostru a fost să stăm mai mult de două luni, nu aveam de gând să lăsăm câinele în urmă pentru că este parte din familie. Pe 23 martie am călătorit cu Lufthansa prin Frankfurt și apoi cu Air Malta în Malta cu câinele nostru care a călătorit cu noi în cabină pe ambele zboruri. Am uh, discutat cu un, departament, cu un reprezentant al Departamentului pentru Agricultură din Malta la aeroport și mi s-a permis să intru în țară cu câinele după ce i s-au verificat vaccinurile. Noi dorim să ne întoarcem uh, la Dublin în iulie, asta însă nu se poate întâmpla pentru că uh, nu putem să călătorim înapoi cu câinele la bordul aeronavelor Lufthansa. Prin urmare, putem zbura cu Air Malta, cu animalul nostru de companie în cabină până la Paris, apoi putem închiria o mașină și să conduce până în uh, uh, Franța, la Roscoff, o călătorie de șase ore, apoi putem lua un uh, feribot până la Cork sau Rosler, uh, o călătorie care probabil ar dura mai mult de 14 ore, după care să găsim o cale să ajungem de acolo la Dublin. Sper că înțelegeți uh, cazul pe care îl avem, încercarea noastră de a ne asigura că câinele nostru ajunge cu bine la destinație. Câinele nostru este de rasa Shih Tzu și are o față plată, ceea ce înseamnă că uh, în anumite condiții meteo e greu să respire. Uh, companiile aeriene știu despre uh, această problemă și acesta este și motivul pentru care nu putem să ne gândim că animalul nostru ar putea călători la bagaje. Cred că Comisia ar trebui să ia în calcul astfel de aspecte pentru a încerca să le soluționeze. Ar trebui să fie o chestiune mai simplu de rezolvat decât clonarea animalelor. Uh, până la urmă este vorba și de um, libertatea noastră de circulare cu animalul nostru, care este sever uh, împiedicată. Lufthansa poate să poarte la bord animale de companie. Departamentul pentru Agricultură nu are niciun fel de probleme cu sosirea animalelor de companie în Irlanda. Prin urmare, Lufthansa ar trebui să fie forțată să permită uh, animalelor de companie compania să călătorească în cabină spre Irlanda. Comisia Europeană se implică în uh, decizii comerciale tot timpul. Așa s-a întâmplat și cu roamingul, când a presat companiile să uh, elimine astfel de taxe în beneficiul consumatorilor. În același fel ar trebui să se asigure că companiile de aeriene pot uh, să ofere uh, uh, membrilor uh, Uniunii Europene posibilitatea de a călători cu uh, animalul de uh, casă la bord. Vă mulțumesc uh, pentru sprijin. <laughs> This is so funny in amusant. I give the floor straight to the Commission. Situația mi s-a părut puțin amuzantă, spune doamnă președinte. Eh, dau cuvântul Comisiei. Give us an explanation on the case if there is an... <laughs> any... Merci, Madame, Madame la Présidente. Euh, nous aimerions traiter le... Mulțumesc, doamnă președinte. Am dorit să tratăm în două etape această problemă. Mai întâi legislația cu privire la transportul aerian, pe care o vom uh, analiza acum, apoi voi da cuvântul colegului meu, uh, colegii mei, doamna Ele Klein, pentru a discuta despre sănătatea uh, animalelor, care este și avizată în acest caz. În ceea ce privește transportul aerian uh, pe plan uh, comunitar, există legi care reglementează transportul animalelor de companie în uh, cabină. Și aici pot să spun că există practic două legi care ar putea acoperi o astfel de situație. Pe de o parte, vorbim despre nivelul de responsabilitate în caz de daune la transport suferite de un animal, în baza Convenției de la mortleal care a fost transpusă în Uh, legislația europeană prin directiva 2027 per 97. Apoi uh, mai vorbim despre dreptul persoanelor cu mobilitate redusă sau cu handicap uh, atunci când ele doresc să fie însoțite de un câine de asistență pe durata unei călătorii aeriene. Trebuie să știm însă că în aceste cazuri trebuie ca normele veterinare și sanitar-veterinare naționale să fie respectate. Asta se întâmplă în acest uh, caz. Cum a spus și petiționarului, ne gândim că în ceea ce privește transportul aerian, uh, vă repet, uh, intrăm într-o etapă legislativă care ar putea duce la deschiderea unor chestiuni care ar putea fi greu de rezolvat. Vorbim despre greutatea animalului, despre talia sa și așa mai departe. Până la urmă, considerăm așadar că în acest caz pe de o parte, nu există nici competența Comisiei uh, pe subiect, uh, nici vreun proiect legislativ în uh, curs. Nu avem nici măcar vreo intenție să acoperim acest domeniu care ține până la urmă de o decizie comercială a unor companii aeriene, care, ca și în cazul actual, pot să hotărască să nu ia la bord pasageri însoțiți de animale de uh, companie, în anumite condiții, în baza regulilor comerciale pe care și le stabilesc. Până la urmă, pasagerul poate să aleagă, deci, un animal de companie care poate fi transportat. Asta în ceea ce privește transportul aerian. Vă mulțumesc, colegii pot interveni acum în legătură cu acest subiect. Nimeni? I beg your pardon. Mrs. Klein, please. Your... Îmi cer scuze, doamna Klein, aveți cuvântul, spune doamna președinte. Mulțumesc, bună ziua. În ceea ce privește sănătatea animalelor, petiționarul uh, evocă posibilitatea ca compania aeriană să nu răspundă la dispozițiile din regulamentul 1 uh, pe 2005 acest regulament vizează transportul animalelor uh, atunci când acestea sunt legate de activitate economică. Deocamdată, uh, plimbările acestui animal uh, nu au o dimensiune economică. Aș dori să mai adaug încă și altceva. Plimbarea animalelor de companie între statele membre este reglementată de către Uniunea Europeană în ceea ce privește activitățile necomerciale dar cu respectarea cerințelor de sănătate animală. În cadrul acestui tip de reglementare, statele membre trebuie să verifice conformitatea acestor uh, mișcări ale animalelor uh, cu uh, legislația în vigoare. În acest caz, Irlanda a hotărât să folosească posibilității regulamentului 880 uh, din 2004, uh, care îi permite să delege controlele acestor animale de companie uh, unor organisme agreate, în special transportatorilor animalelor de companie, pentru că Irlanda a considerat că aceste organisme sunt cele mai vizate să facă astfel de controle la diversele puncte de intrare în Irlanda. În acest uh, cadru, Irlanda aplică un sistem de degrevare a, trans, uh, a, a, uh, a transportatorilor. Acestora li se permite să facă controle în anumite condiții. Una dintre condiții pentru transportatori este o obligație de a notifica sosirea animalelor cu 24 de ore mai devreme pe teritoriul lor, asta pe e-mail, Adresa este precizată pe site-ul autorităților irlandeze, uh, iar în acest context, firește, ne putem gândi că transportatorii pot uh, să decidă să solicite ca uh, animalul să fie transportat la cală, nu în cabină. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul colegilor. No one? Okay. This is, this is a bit strange. Nimeni? E puțin bizar, nimeni nu are chef de vorbă, poate că e puțin cam târziu uh, pentru asta, însă vreau să îl asigur pe uh, petiționar că deși am uh, râs, asta pentru că aceasta a fost cea mai drăguță petiție de pe ziua de astăzi, uh, călătoria cu animalul de casă, e o imagine care ne deschide noi perspective umane și ne-a bucurat. Comisia a spus că nu există teme juridic pentru a interveni, în ceea ce privește această decizie comercială luată de un operator uh, aerian european. Regulamentul din 2004 cu privire la protecția animalelor pe durata transportului nu se aplică aici. Animalele care călătoresc astfel sunt excluse din sfera de cuprindere acestui regulament și se sublinează practic clar că uh, totul ține doar de compania uh, aeriană, în acest caz Lufthansa. Uh, ei pot să-și stabilească singuri uh, regulile, dacă acceptă sau nu animal de companie, câte la număr și în ce uh, circunstanțe. Prin urmare, ce propun eu este să închidem această petiție nu există temei juridic uh, să obligăm uh, operatorii aerieni să-și armonizeze practicile în ceea ce privește transportul animalelor de companie și transmitem o frumoasă scrisoare uh, petiționarului prin care îl încurajăm și sunt convinsă că cu hotărârea lui își va pune la dispoziție toate abilitățile și toate argumentele atât de convingătoare pentru a se implica într-o dezbatere în mod direct cu Lufthansa pe acest subiect, încercând astfel să-i convingă să uh, Uh, cedeze în fața argumentelor sale. Putem face aș, astfel? Da. Mulțumesc. Trecem așadar la următoarea petiție. O petiție uh, spaniolă, numărul 0637 din 2010, adresată în numele Societății Agrare de Prelucrare Ex-Fru, uh, privind producția de citrice. Petiționarul nu este prezent alături de noi, uh, însă urmărește ședința noastră pe internet. Îi dorim toate cele bune oriunde s-ar afla. Uh, îi mulțumim că ia parte la lucrările noastre. Dăm acum cuvântul uh, reprezentantului Comisiei. Ah, mm, buenas tardes. Eh, mi nombre es Jesús Melero. Mă numesc Jesús Melero fac parte din Direcția Generală Agricultură, Unitatea de Plăți Directe și în ceea ce privește această petiție, vreau să mă refer pur și simplu la observațiile care au fost prezentate de comisie. În aceeași direcție cu avizul pe care Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European l-a prezentat-o în fața Comisiei. Vreau să vă reamintesc că în urma reformelor care au avut loc în, la nivelul PAC, deocamdată nu se fac plăți cu plate către sectoare concrete. Singura posibilitate de uh, subvenționare a sectoarelor specifice există la nivelul articolului 52 din regulamentul 1307 referitor la sistemul de plăți voluntare cu plate la suprafață, care sunt permise pentru o serie de sectoare, printre care se regăsește și sectorul fructelor și legumelor, unde sunt incluse și citricele. Și în cazul acestor sectoare, statele membre au posibilitatea de a face plăți cuplate în cadrul unei limite stabilite la nivelul fiecărui stat membru. Trebuie să fie îndeplinite anumite condiții pe care le regăsiți în cele două poziții primite. Trebuie să fie sectoare în dificultate, trebuie să fie în anumite limite și fiecare stat membru trebuie să hotărască în ce sector vrea să implementeze aceste plăți, dacă alege să facă asta. Spania, când s-a implementat acest sistem, n-a inclus sectorul fructelor și legumelor și nici sectorul citricelor în rândul sectoarelor subvenționate. Și aș vrea să vă reamintesc că În ceea ce privește plățile voluntare cuplate, măsurile adoptate de Spania pot să fie revizuite anul acesta. Adică fiecare stat membru poate alege să finalizeze plățile către sectoare concrete și să modifice sectoarele și să facă același gen de plăți în sectoare noi. Prin urmare, e posibil ca Spania administrația spaniolă are posibilitatea de a acționa și de a aplica aceste măsuri în sectoare noi. Este vorba de sectoare care poate se confruntă cu probleme structurale și au nevoie de un sprijin specific. Deci, nu Comisia hotărăște care sunt aceste sectoare, statele membre sunt cele care trebuie să aleagă aceste sectoare ca sectoare pe care le consideră în dificultate, care merită să fie sprijinite. Atât din partea mea. Mulțumesc! Thank you very much. And just to alert colleagues, before you, I give you the floor, Peter, this is a... Mulțumesc, dragi colegi. Imediat îi dau cuvântul și lui Peter. Acesta este o petiție de care ne-am ocupat în cadrul exercițiului de balea și am hotărât să ne adresăm comisiei și să mai cerem un răspuns și un aviz din partea Agri pe care l-am și primit în momentul de față, prin urmare, este o petiție pe care o putem închide după ce am primit răspunsurile pe care le-am solicitat. Propunerea mea este să facem așa, Vreți să, inter- vreți să intervii, Peter? Da, nu, ați prezentat uh, un scurt rezumat, o indicație către petiționar să sublinieze foarte clar că partenerul său de discuție este Spania, în primul și în primul rând, o decizie înțeleaptă așadar a Comisiei Europene, când a spus că aceste plăți sunt uh, complexe, deci lăsăm aplicarea lor statelor membre pentru că acolo se ia decizia. Deci putem încheia petiția cu conștiința împăcată și putem uh, oferi petiționarului indicația că e vorba de Comisia PETI din Spania sau uh, de autoritățile din Spania ca parteneri de discuție. Oricum, uh, nu s-a încheiat nimic pentru că putem uh, reveni asupra subiectului dacă va fi cazul mai târziu. Mulțumesc! Uh, am parcurs toate petițiile. Acest maraton al Comisiei PETI, care a început ieri, iată, a luat sfârșit și vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați participat. Mulțumesc reprezentanților comisiei, mulțumesc tuturor, mulțumesc secretariatului, mulțumesc dumneavoastră, dragi colegi și vă... ne revedem în curând. Și mulțumesc interpreților. În mod obișnuit știți că vă cer 10 minute în plus, dar uite, astăzi nu pot decât să vă mulțumesc și sunteți liberi să plecați și să vă bucurați de seara aceasta.